Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Bună dimineața. Bine ați venit la reuniunea Comisiei TRAN, domnilor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, deciziile coordonatorilor de luate ieri Cred că le, le-ați primit. Dacă nu există obiecții până la ora 12.30, aceste decizii vor fi considerate că fi adoptate. Ajungem la uh, vot. Avizul nostru pentru Comisia de Ocupare, implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Raportorul pentru aviz este Davor Scrălaci și Haideți să vedem dacă funcționează instalația de vot. S-a deschis votul. Tocmai mă miram. Era, era un vot în plus. Nu, acum totul este în ordine. Foarte bine. Haideți să trecem la vot. Amendamentul 12. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abținari respins. 16. Cine stă pentru? Împotrivă, Abținari respins. 17 pentru, împotriva, Abținari respins. 18. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, două părți. Cine stă pentru prima parte? Pentru, 17, a fost adoptat. 17 nu a fost adoptat. Drept urmare, supun la vot și amendamentul nostru, ce prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că Trebuie să verificăm a doua parte, să deschizi votul. S-a închis votul. 14 voturi pentru, 27 împotrivă, o abținere respinsă. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 21. 21. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 23. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 26. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă.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 Verificăm amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 16 împotrivă, o abținere. A fost nevoie să verificăm. Urmează acum 51. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 59 pentru, Împotrivă abțineri respins, 60 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 61 pentru, Împotrivă abțineri. Cred că este mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 61. S-a închis votul.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 Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. Urmează amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. 6. Pentru? împotrivă, Abținere se adoptă. 7 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. 8 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 9 pentru, Împotrivă. abțineri respins. 10 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 11 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. Am ajuns la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, un vot împotriva, nicio abținere, nu, o, abțin, un, o abținere. Deci, plus uh, un alt vot pentru, 42 de voturi pentru, deci se adoptă. Felicitări lui Tavăr Scrâleci. So, ich komme nun zur Vorstellung des Berichts und den Empfehlungen der Trecem la prezentarea raportului privind uh, recomandările uh, grupului de lucru la nivel înalt privind siguranța aviatică care a fost creat după uh, prăbușirea aeronavei MH17 în iulie 2014. În urma prăbușirii acestei aeronave cauzată de o rachetă uh, și au pierdut viața 298 de oameni viața, majoritatea dintre aceștia uh, provenind din uh, țările de jos. În noiembrie anul trecut, echipa de anchetă a acestui incident aerian și-a prezentat raportul final. Domnul Chi, președintele AES, a prezentat la această prezentare și așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt recomandările grupului prezidat de dumnealui și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta rezultatele acestui grup de lucru important. Grupul a fost înființat, după cum ați spus, domnule președinte, în urma tragicului accident care a avut loc în Ucraina în 2014. 2014. Ceea ce am încercat să facem a fost să definim acțiunile necesare la nivel european pentru a face față riscurilor existente. Din păcate, știm cu toții că lumea nu este mai sigură astăzi decât era ieri și este foarte probabil să apară uh, noi riscuri și amenințări, așa cum s-a întâmplat în Ucraina, așa că datoria noastră era să vedem cum putem preveni astfel de tragedii pe viitor. Grupul de lucru a lucrat uh, timp de trei luni și raportul final a fost amânat comisarului Bulț în luna martie și a fost prezentat și președinției olandeze. pentru ca acesta să fie analizat uh, la grupul de lucru al Consiliului în ceea ce privește reforma regulamentului EASA. Dumneavoastră veți avea acces, de asemenea, la document și veți vedea care sunt recomandările făcute de ancheta realizată de olandezi. Grupul de lucru a fost alcătuit din membrii reprezentanți ai Comisiei, DG MOV și DG Home, din partea SAE, în special uh, staful militar din cadrul Serviciului de Acțiune Externă și a, uh, Centrul de Inteligentă, INCENT, din partea UE. Am avut reprezentanți și din partea statelor membre și un lucru foarte interesant, am avut uh, reprezentanți autorităților de aviație civilă și a serviciilor de inteligență care au participat la munca noastră, reprezentanței companiilor aeriene și Agenției Europene pentru Siguranță și domnul Benjamin a fost președintele nostru, după cum știți, a fost foarte activ pe această temă. Care au fost temele dezbătute și ce am constatat? În primul rând, am constatat că situația în statele membre este, bineînțeles, diversificată și există foarte puține state membre care să aibă acces la serviciile de inteligență militară asupra riscurilor existente. Există uh, puține state membre care au grupuri de lucru specifice pe această temă, care lucrează cu serviciile de inteligență în general și cele de natură militară dar în majoritatea statelor membre acest lucru nu se întâmplă și nu există un acces direct la aceste informații de securitate militară și nu au astfel de grupuri de evaluare a riscurilor. Am constatat de asemenea că nu toate statele membre au capacitatea de a interzice companiilor aeriene naționale să zboare în acele zone pe care le consideră a fi de risc. Există câteva state membre care au această capacitate, în special cele care au acest grup de analiză a riscurilor și accesul la informațiile de inteligență, însă marea majoritate a celorlalte state membre din UE nu dispun de această competență și depind practic de o altă autoritate care să le spună că există acest risc pentru a putea a, lua o măsură. S-a dezbătut foarte mult în grupul nostru în legătură cu conceptul de operatori naționali, de aerolinii naționale. Și este adevărat că unele companii naționale se confruntă cu alte riscuri decât altele. Am văzut și în trecut că au existat acțiuni teroriste către anumite state, către o anumită naționalitate. Însă, acum, cu piața unică pe care o avem, acest concept de companie națională este din ce în ce mai puțin important și așa cum a spus, domnule președinte, în cazul acestui zbor, majoritatea pasagerilor erau olandezi, pentru că poți să-ți cumperi un bilet cu KLM și să zbori în același timp cu uh, Malaysia Airlines, ceea ce s-a și întâmplat. Deci, această noțiune de a proteja companiile naționale uh, nu este atât de puternic reprezentată în Uniunea Europeană. Totuși, riscul cu care se confruntă în special uh, British Airlines, uh, Lufthansa um, sau uh, Air France sunt mai mari tocmai din cauza faptului că aceste state sunt implicate în mai multe conflicte la nivel global. În grupul de lucru am petrecut foarte mult timp pentru a avea dezbateri în legătură cu existența sau nu a informației referitoare la risc. Și dacă acest risc are legătură cu uh, Uniunea Europeană, cu uh, statul uh, respectiv, cu pasagerii și în fiecare caz în parte ce se poate face. Iar concluzia la care am ajuns, practic, a fost aceea de a spune că recunoaștem uh, că s-ar putea să existe anumite companii aeriene care se prezinte un profil de risc mai ridicat decât altele, însă, pe de altă parte, există un nivel minim de risc sau de amenințare care este același pentru întreaga Europa și pentru cetățenii europeni și este nivelul de risc cu care trebuie să ne confruntăm, pe care trebuie să-l abordăm și pe marginea căruia trebuie să lucrăm. Am observat de asemenea că uneori trebuie să reacționăm foarte prompt și pot să vă dau câteva exemple, pentru că în ultimele două luni am avut uh, mecanisme de alertă pentru uh, teste cu rachetă în Iran și nu este o zonă de conflict, Nu este o zonă care să fi, văzut, uh, să fi fost văzută ca periculoasă, survolarea zonei Iranului și cu toate acestea au existat aceste teste balistice care au fost făcute fără o avertizare prealabilă a comunității internaționale și fără o avertizare a comunității internaționale pentru aviație civilă. Deci ce trebuie să facem în această situație? Trebuie să, luăm, uh, să ne gândim la o decizie să vedem dacă dispunem de câteva zile, câteva ore sau de cât timp și noi am considerat că până la urmă pentru a stabili un mecanism de alertă e vorba de uh, ore pe care le avem la dispoziție și nu mai mult. Temele pe care le-am dezbătut în cadrul grupului de lucru au fost următoarele. În primul rând, să vedem dacă statele membre pot lucra împreună pentru a construi un nivel de evaluare a riscurilor la nivel comun sau dacă să continuăm să lucrăm izolați, așa cum o facem în ziua de astăzi. O a doua întrebare a fost cine ar trebui să fie responsabil cu diseminarea informației legate de riscuri și cum să o facă. Întrebare esențială. Cine este responsabil pentru ce? Chiar și în caz de accident, cineva în mod clar era conștient de existența riscului și acea informație fie a fost uh, diseminată, fie nu. Și atunci cine este responsabil pentru aceste informații, cine este responsabil pentru ce s-a făcut cu informația și așa mai departe. Și încă un element, dacă putem avea o procedură pentru situații de urgență. O imagine destul de complexă pe care vă prezint, îmi cer scuze dinainte pentru aceasta, dar principiile la baza ei sunt simple. În primul rând, am ajuns la un acord la grupul de lucru că noi toți trebuie să lucrăm împreună, toate statele membre trebuie să coopereze între ele pentru a ajunge la un nivel de evaluare a riscurilor comun. Și acest lucru trebuie să se facă sub egida DigiHome. este deja un pas uh, extrem de important pe care l-am recunoscut, pentru că toate statele membre, chiar și acelea care sunt cele mai bogate din punctul de vedere al informațiilor uh, de inteligență militară, trebuie să pună la dispoziție toate informațiile de care dispun uh, la DigiHome pentru a lucra pe marginea strategiilor necesare și pentru a ajunge la un nivel de evaluare a riscurilor la nivel UE. Rezultatele acestei evaluări a riscurilor ar trebui să fie publicate de EASA cu o calibrare a informației care să fie disponibilă către toate statele membre și către toate companiile aeriene pentru a fi uh, avertizate în legătură cu eventuale riscuri legate de anumite zone. De asemenea, am considerat că este responsabilitatea companiilor aeriene să preia aceste informații disponibile și să-și asume propriile decizii, și anume dacă să implementeze proceduri pentru a face față riscurilor existente, dacă trebuie să implementeze măsuri de atenuare a riscurilor și așa mai departe. Cred că a fost un rezultat foarte pozitiv al grupului de lucru. Am definit, pe de altă parte, și un mecanism pentru situații de urgență prin care am stabilit că dacă nu avem timp la dispoziție pentru a implementa acest grup de lucru la DigiHome, am putea avea o procedură de consultare foarte rapidă a statelor membre pe internet sau printr-o rețea, astfel încât să ajungem la informațiile necesare care să fie publicate ulterior de către EASA. Rezultatele au fost foarte bune, după cum vă spuneam, pentru că atunci când am început dezbaterile, uh, nu era ușor de prevăzut că vom ajunge până aici. Responsabilitățile diversilor actori implicați. Ce recomandăm noi? În primul rând, pentru fiecare stat membru recomandăm să se înființeze un sistem național de evaluare a riscurilor atunci când apare o informație legată de o amenințare. Această informație trebuie să fie procesată la nivelul guvernului, a serviciilor existente, să fie dezbătută la aceste niveluri și uh, cu companiile aeriene. Statele membre ar trebui să partajeze informația pe care o primesc din partea serviciilor de inteligență să o partajeze deci și cu alte state membre și atunci când există o situație de urgență, trebuie să existe uh, responsabilitatea statelor membre pentru a răspunde foarte rapid solicitărilor efectate de EASA. Comisia Europeană trebuie să elaboreze un mecanism special de evaluare a riscurilor la nivelul DigiHome, lucru care s-a făcut deja și funcționează bine. Operatorii naționali ar putea dispune și ei de informații relevante pe care trebuie să le ofere autorităților naționale, EASA și rețelelor existente și, așa cum spuneam mai devreme, practic acești operatori trebuie să facă o proprie evaluare a riscurilor și să ia deciziile pertinente pentru a vedea ce acțiuni trebuie implementate. Pentru EASA este vorba de publicarea informațiilor și a recomandărilor făcute în urma evaluării riscurilor la nivel comun și implementarea mecanismului de urgență atunci când este necesar. După cum vă spuneam, a fost un grup de lucru care a urmat acestui accident și în care au participat uh, statele membre. Acum uh, sosim momentul să implementăm și acțiunile pe care le-am propus. Planul nostru este să prezentăm recomandările Consiliului de Administrație care se întâlnește în iunie. Acolo cele 28 de state membre sunt reprezentate și atunci când vom avea undă verde vom începe și cu implementarea. Ce înseamnă aceasta din punct de vedere al implementării? Trebuie să facem investiții în infrastructură, să uh, completăm rețeaua existentă, dar cred că aceasta este partea cea mai ușoară. Vom Uh, utiliza și informațiile de securitate pe care le utilizăm și la ora actuală pentru partajarea acestor informații. Este un mecanism care a funcționat foarte bine și încercăm să implementăm și un mecanism de urgență care să ne permită o reacție rapidă și care să fie la dispoziția celor interesați uh, 24 de ore din 24. Există aici o acțiune propusă pentru care aș dori să vă cer susținerea la comisia dumneavoastră. Noi revizuim regulamentul bază, după cum v-am spus mai devreme, și ca urmare a acestui grup de lucru am introdus un articol specific făcând referință la acest mecanism. Sper să contăm pe susținerea dumneavoastră pentru ca acest mecanism să funcționeze, pentru că atunci când uh, se ajunge cu deciziile la Consiliu, chiar dacă la grupul de lucru am ajuns la un acord între statele membre, câteodată la grupul de lucru de la Consiliu apar reticențe, așa că sper să ne ajutați. E vorba de eforturi colective pe care trebuie să le facem împreună și aștept să ne ajutați pentru că este o temă la care nu ne putem permite să nu fim cu adevărat uh, europeni și să nu partajăm informația de care dispunem pentru a uh, minimaliza cât mai mult posibil riscurile existente. Vă mulțumesc acum pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Chip, pentru prezentare. Cu siguranță o să mai primim uh, mai multe susținere pentru acest subiect și suntem convinși că avem nevoie de o soluție europeană. Poate, pe scurt, înainte să înceapă uh, dezbaterea, s-a spus că DG Home se ocupă și întrebarea e unde e DG Home acum? E vorba de Direcția Generală a Comisarului pentru Migrație și uh, Afaceri Interne, Migration and Home Affairs. E vorba de director general al comisarului Avramopoulos și direct, directorul general este Matias Rute, care a fost de fapt de mult membru în Comisia TRAN și uh, a, acum lucrează la Digimov. Deci, o să deschidem discuția. Acum, domnul Vim Van de Camp mai întâi. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Probabil că înțelegeți că în calitate de membru din uh, Olanda în Parlamentul European sunt extrem de atins de consecințele acestei catastrofe. Este șocant, într-adevăr, dar uh, cred că domnul Chi a spus că a avut loc în 2015 catastrofa și este o greșeală, desigur, a avut loc în iulie 2014. Trebuie să avem grijă pentru că victimele, familiile victimelor sunt uh, din ce în ce mai neliniștite, din ce în ce mai îngrijorate că nu au destule informații. Avem informații contradictorii de la um, radarele din Rusia și din Ucraina. Știu că nu puteți să ne spuneți mare lucru pe această temă, dar dacă ați mai avea vreo informație pentru ca să se mai poată liniști uh, persoanele care așteaptă atât de mult uh, aceste informații, ar fi foarte bine. Mi se, foarte, mi se pare foarte bine ce ne-ați prezentat aici. Task Force-ul uh, acesta european a lucrat foarte bine, dar la multe planuri europene situația este ca și aici, trebuie să fie și puse în aplicare planurile. Și am o întrebare cu privire la competențele EASA. Domnul Chi a spus că trebuie să aveți grijă, de exemplu, ca domnul Marinescu să țină cont în raportul său de dorința dumneavoastră pe care ați exprimat-o în concluzie. Întrebarea mea către dumneavoastră este cum arată situația în ceea ce privește finanțarea? Aveți mijloace suplimentare? Aveți uh, posibilitatea de a vă finanța din buget? Am senzația că EASA are probleme cu bugetul și deci ar trebui să avem grijă la finanțare. Domnule președinte, apoi uh, la DigiHome, dar de ce la DigiHome întrebarea noastră și nu la DigiMove, de exemplu, să se trateze subiectul? Eu chiar aș fi vrut să vă rog să-mi explicați acest lucru. Noi uh, putem să ne ocupăm de lucrurile murdare în ceea ce privește transportul și după aceea când e vorba de ceva foarte important se ocupă DigiHome. Mi se pare că împărțirea sarcinilor aici nu este chiar foarte bună. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru cât ați muncit la acest dosar și sper să putem preveni prin astfel de uh, cercetări o altă catastrofă. Mulțumesc foarte mult. Robert Zile are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Chei, pentru prezentarea dumneavoastră foarte amplă și declarațiile și propunerile pe care ni le-ați făcut și pentru ca să colaborăm cu ceilalți. În legătură cu ce a spus Vim, înainte. Situația uh, specială în care se află acest accident al MH17. Există foarte mult de mas, uh, ziare sau presa internațională care încearcă să lucreze cu uh, Um, martori și au transmis informații cum că ar fi venit misile de la avion, nu de, pe, de la sol spre avion, ceea ce mi se pare extrem de straniu. Eu sper că trebuie luate cu multă grijă aceste constatări și, după cum a spus și noastră, neliniștea este foarte mare la uh, persoanele afectate. Am două întrebări însă. Am așteptat să aflăm uh, mai multe informații despre riscurile din anumite teritorii. Acestea sunt chestiuni care țin de serviciile de informații, dar uh, nu întotdeauna informațiile se potrivesc, uh, cele care vin la serviciile de informații. Cine poate să le evalueze pentru ca să le publice, de exemplu, și să le transmite la EASA? Sau cine de la EASA um, poate să evalueze informațiile diferite care le ajung? bănuiesc că dacă transmiteți aviației civile sau companiilor sau uh, statelor membre informații, nu se poate să transmiteți informații contradictorii care vin din surse militare. Noastră ne-a spus și cum ar trebui să fie împărțite aceste informații cu statele membre, dar ce se întâmplă cu companiile din țările terțe? Pentru că spuneați că trebuie creat un sistem care să poată să îi protejeze pe cetățeni de aceste riscuri. În același timp, cetățenii europeni iau aeroflotul, iau Malaysian Airlines, deci care este șansa lor dacă nu avem un acord și cu uh, țările terțe? mai Meissner, acum, mulțumesc foarte mult, domnule Chi, și din partea liberalilor pentru raport. Am o întrebare. În legătură cu prezentarea dumneavoastră, mi s-a părut foarte bună și foarte clară și foarte utilă pentru activitatea noastră viitoare. Oricum, vreau să mă mai asigur pe o anumită problemă pe care a întrebat-o deja Robertile cu statele terțe. Eu m-am gândit, de exemplu, că a fost foarte bine ce, uh, că ați avut asemenea succes, pentru că până la urmă ați reușit ca state membre să fie obligate să schimbe informații despre riscuri și să creeze o rețea pe această temă, ceea ce încercăm noi să facem pentru combaterea terorismului și ce nu am reușit să o facem. Mai ales în ceea ce privește combaterea terorismului, poate să fie afectat sectorul transportului aerian, dar nu numai. Statele membre nu au uh, transmis mai departe informațiile pe care le aveau despre suspecți în domeniul terorismului. Deci uh, regret foarte mult această, uh, această situație. Eu nu am fost împreună PNR-ului, mi se pare foarte bine să se stocheze cetățenii, datele cetățenilor cetățenilor din uh, Uniunea Europeană, dar în schimb să se... Uh, uh, nu mi se pare bine să facem acest lucru dacă nu schimbăm și informații în general despre suspecții de terorism. PNR-ul s-a decis, e foarte bine, dar pe atunci statele membre erau destul de împotriva unui schimb prea mare de informații. Acum e vorba de o armonizare în ceea ce privește schimbul de informații. Deci, în ce măsură PNR-ul o să joace un rol în ceea ce ați decis dumneavoastră? Dumneavoastră a spus că în 2016 veți începe să implementați acest aspect. Mi se pare foarte bine să se întâmple așa și odată ce PNR-ul va fi implementat, vreau să vă întreb dacă o să, se, o să aibă un rol de jucat sau nu uh, și care va fi evaluarea riscurilor în uh, zonelor de conflict și influența lor pe mai multe persoane. Mulțumesc, Mea Chilunen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne-ați dat atât de multe informații foarte utile. Aș fi vrut eventual să putem să discutăm mai departe despre ceea ce a spus doamna Meissner, de exemplu, și anume unde există în momentul de față blocajele cele mai mari. Avem anumite state membre care sunt împotriva unui uh, schimb de informații la general și care fac uh, orice ca să împiedice acest schimb de informații, ar fi bine să știm, pentru ca să știm după aceea unde să facem presiuni, la cine să facem lobby activ, pentru ca să se iasă din acest blocaj și să se transforme instrumentul de schimb de informații într-unul foarte util. Mi se pare că e un instrument esențial și n-ar trebui să ajungem într-o situație în care cetățenii toți să fie considerați ca teroriști potențial. Nu acesta este ideea noastră. Nu am vrea să se simtă așa cetățeanul la control. Mulțumesc, Karima Deli are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Chi, mersi, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Citind raportul dumneavoastră, eu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nivelul european este cel mai bun uh, nivel la care se poate coordona o astfel de activitate. Cu siguranță toate statele membre își vor prezenta raportul propriu, dar e un lucru clar pe care eu nu înțeleg deloc, nu reușesc să-l înțeleg. Am senzația că se adaugă acum o etapă suplimentară, adică etapa coordonării de către comisie. Și întrebarea este cum vom fi siguri că în caz de criză, atunci când trebuie să reacționăm foarte repede, această procedură va fi eficientă de ce EASA nu a fost uh, ea gândită ca facilitator în locul Comisiei. Eu cred că tocmai EASA ar trebui să poată să obțină cel mai repede informațiile din zonele de conflict atunci când este periculos, de exemplu, să survoleze o zonă. Și vreau să vă întreb, domnule Lechi, dacă ați putea să ne clarificați această etapă intermediară care s-a adăugat. Mulțumesc. Peter Lundgren are cuvântul acum și așa am dat cuvântul coordonatorilor ca să trecem după aceea la cei care vor să ia cuvântul în general. Dar înainte aș vrea să salut un grup de vizitatori din partea lui Michael Galer. Sunt 43 uh, de uh, studenți de la Universitatea de uh, Management de la Wiesbaden și bun venit la noi în uh, comisie. Și acum are cuvântul Vicky Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, lui uh, Patrick Key pentru că a venit aici. Aș vrea să fac câteva observații. Cred că este evident că toată lumea încearcă să schimbe lucrurile cât mai repede de la, de la acest uh, atac terorist, pentru că nu a fost un accident, a fost un atac terorist cu țintă dacă au nimerit ei chiar pe cine vroiau, nu e foarte sigur, dar nu e foarte clar ce vroiau să facă cei care au vrut, dar e clar că era un, o intenție teroristă. Am două îngrijorări. Pentru că dumneavoastră ați menționat deja problema DG-ului din comisie care se ocupă de problemă. DG Move sau DG Tran s au ocupat de securitatea în aeroporturi atunci când EASA era creată, tocmai de fapt în faza de creare. Au încercat să trateze problemele de securitate, dar înțeleg de ce vorbim și despre DJ Home aici. Numai că ascultându-mă pe dumneavoastră, fără să vreau să critic, par să fie foarte multe persoane care sunt implicate aici. Și dacă ne uităm la reacția rapidă, mă întreb cum am putea obține o reacție rapidă când toată lumea pare să treacă acum prin tot felul de agenții mai întâi, instituții. Despre aceasta este vorba până la urmă. În ceea ce privește analiza riscului, trebuie să vorbim în primul rând despre analiza riscului în, consta, în contextul actual. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să ne bazăm toate analizele pe analiza riscului și după aceea, um, dacă compania aeriană uh, trebuie să ia o decizie, eu cred că va fi foarte dificil. După cum a spus dumneavoastră, există țări, există state membre care sunt poate ținte mai mari, dacă ne uităm, de exemplu, și la atentatele teroriste care se perpetuează mai ales în anumite state membre. E clar că există o motive pentru aceasta și o, va fi o provocare pe viitor. Însă eu o să mă duc la ICAO în mai multe săptămâni, în câteva săptămâni și poate că o să avem posibilitatea să discutăm cu cei de la ICAO. Mi se pare în momentul de față că lucrurile sunt un pic uh, disproporționate. Soluția este oarecum răspândită. Eu nu zic că nu o să ajungem acolo, dar eu zic că din punct de vedere al serviciilor de informații, de exemplu, eu nu cred că dacă ar fi funcționat toate măsurile de care vorbiți, ar fi putut preveni un atentat terorist. Pentru că când avem oameni ca aceștia care se plimbă, nu putem controla Rusia, nu putem controla Corea, uh, Corea de Nord. Deci, nici nu putem să știm când testează misile, pentru că nu se ocupă să informeze pe nimeni. Deci, e clar că uh, cu toate serviciile care există, nu vom putea să avem uh, un control al acestor persoane. Dar e adevărat că există și o reticență din partea unor state membre care sunt importante în lanțul de comunicare. Dacă unele informații sunt transmise mai departe, ei au griji despre confidențialitatea acestor informații. Deci eu cred că și aici e ceva de rezolvat. Pentru a trage concluziile, cred că s-a spus un lucru foarte bun în legătură cu finanțarea EASA. Cred că jucați un rol foarte important, pentru că trei sferturi din bugetul dumneavoastră vine din partea industriei, fie că e vorba de sectorul companiilor sau alte sectoare industriale. Noi contribuim foarte puțin din partea Uniunii Europene și eu cred de aceea cât trebuie, să încercăm să găsim uh, o soluție mult mai bună atunci când e vorba de finanțarea EASA, pentru că încercăm să-i cerem EASA să um, își îndeplinească mai bine rolul. Nu se poate face acest lucru cu puține resurse. Așadar, eu susțin o îmbunătățire a um, finanțării și uh, știți că trebuie mai multă siguranță în finanțare. De exemplu, și în domeniul dronelor am spus același lucru. Dacă ar fi să ne uităm la revizuirea regulamentului EASA, o să fiu raportor din umbră din partea ECR și o să avem o reuniune pe această temă. Eu zic că trebuie să analizăm în detaliu și să discutăm despre acest subiect. Pe lângă nevoia de a discuta, există anumite limitări, dar sunt sigură că ați făcut progrese foarte mari. Există însă în continuare îngrijorări uh, în legătură cu numele, numărul prea mare de persoane, digi trans și altele. Câte persoane pot să iau o decizie împreună? Aceasta este îngrijorarea mea și cred că ar trebui să fim uh, mult mai proactivi decât suntem reactivi. Structurile care se aplică în momentul de față mi se pare extrem de birocratice și uh, aceasta a fost una din problemele cele mai mari ale Uniunii Europene din totdeauna când ne uităm la aceste aspecte. Mulțumesc oricum foarte mult. Cred că ați menționat uh, comentariile pe care le-am făcut și noi în urma atacului terorist și ne bucurăm să regăsim comentariile pe care le-am făcut. Oricum ar fi foarte bine să lucrăm în continuare foarte aproape unii de ceilalți ca să vedem cum facem pe viitor. Mulțumesc acum de de Club. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea domnului Chi. Eu cred că este foarte important pentru cetățenii din Europa să avem un răspuns coordonat la atacul acesta și la atacuri în general, pentru că trăim uh, într-o lume diferită chiar de la, decât uh, la momentul în care a avut loc acest atentat. Cetățenii care călătoresc în și spre Europa trebuie să știe că uh, sunt uh, protejați cât se poate de bine. Foarte multe îngrijorări au fost deja exprimate de către mai mulți deputați aici în legătură cu serviciile de informații și partajarea serviciilor de informații între statele membre. Am văzut, de exemplu, de la ultimele atentate de la Paris și de la Bruxelles că îngrijorările erau fundate în acest domeniu și vreau să numesc acum vreo țară în parte, dar cred că dacă ne uităm la cele 28 de state membre, vedem că nu există același nivel de aplicare a uh, serviciilor de informații, de implicare a militarilor și a, uh, de pază ceea ce va fi un obstacol cu siguranță. Știu că nu aveți acces la toate aceste informații, dar e o îngrijorare pertinentă și ne bucurăm că există acest task force european pentru ca să încercăm să îi dăm de capăt acestei probleme. Cu această informație însă aș vrea să vă spun că consider că într-adevăr acest obstacol trebuie depășit, dar Vorbind și despre companii, spuneați că trebuie să reacționăm cât se poate de repede într-un uh, decurs de câteva ore dacă avem un uh, atentat potențial sau o problemă de securitate. Ați putea să ne dați câteva informații noi despre, informa- despre experiența pe care o aveți recentă și despre personalul uh, suplimentar, de exemplu pentru serviciile de informații care au fost recrutați, poate pentru a-și îmbunătăți capacitățile. Eu recunosc că aceasta ar însemna mai multă muncă pentru agenția dumneavoastră, mai multe fonduri, dar uh, fiind dacă trebuie să avansăm, vrem să vă rugăm în continuare să faceți tot posibilul pentru ca siguranța pasagerilor, aeroporturilor, a spațiului aerian să fie garantată. Aceasta va costa bani, și cu siguranță nu vom putea să rezolvăm problemele cu resursele pe care le avem acum, de aceea susținem împreună cu dumneavoastră o modificare în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Danke sehr. Jetzt Matthäus von Miltenberg. Vă mulțumesc. Acum domnul van Miltenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Chi pentru prezentarea foarte clară a devenit foarte clar și așa cum a spus și domnul uh, Van de Camp că au trecut multe luni, destul de multe luni până când am reușit să creăm un asemenea sistem european de avertizare timpuri, uh, timpurie. Aș avea câteva întrebări. Care ar fi sfaturile dumneavoastră adresate companiilor aeriene și uh, cum trebuie să le recepteze uh, companiile aeriene aceste aceste sfaturi din partea dumneavoastră. Deci, până la urmă, cine are ultimul cuvânt de spus? Autoritățile naționale care ar putea să interzică companiilor aeriene să urmeze anumite rute aeriene sau uh, AESA, EASA. Apoi, dacă dorim să modificăm regulamentul de funcționare a Agenției Europene pentru Siguranța Aviatică. Ce ar trebui să facem pentru a ajunge la un spațiu aerian unic uh, european, astfel încât recomandările EASA să capete un uh, caracter uh, obligatoriu? Mulțumesc. Peter van, van Dalen. Vă mulțumesc, domnule președinta. Aș dori să adresez o singură întrebare domnului Kim. În uh, țările de jos și în alte state europene există acum sute de rude a victimelor în urma acestui uh, acestei catastrofe aeriene și există un răspuns pe care putem să-l uh, dăm rudelor rămase în urmă, prin care să le asigurăm că un asemenea eveniment nu se va mai uh, repeta. Construim un sistem care arată minunat pe hârtie, însă mă întreb dacă acest sistem este unul care să le garanteze rudelor celor care și-au pierdut viața că în estul, uh, în estul Ucrainei, de exemplu, nimeni nu va mai putea să doboare o aeronavă cu, cu rachetă. Cred că răspunsul clar este nu. Acest sistem nu va permite oferirea acestei, acestei garanții. Eu, în trecut, am lucrat la, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Spațiului Aerian și în calitatea respectivă am văzut că informațiile relevante nu sunt uh, schimbate între diversele autorități naționale. Um, serviciul, uh, serviciile de informații britanice sunt foarte diferit organizate față de serviciile de informații din Bulgaria și am văzut că în acest atac a fost implicată o companie aeriană din Malaysia, nu o companie aeriană europeană în plus. Deci, uh, domnule președinte, nu cred că vom uh, reuși să îmbunătățim situația. După cum am spus, lucrurile arată foarte bine pe hârtie, însă uh, crearea acestui nou sistem nu ar fi permis evitarea a pierderii a, sute de, de vieți omenești. Acest sistem nu este soluția potrivită și avem nevoie de o, so- de o soluție adecvată. Discutăm despre servicii de informații care funcționează în mod diferit și care fac un uh, schimb de informații limitat. Uh, pun la dispoziție informații relevante altor servicii uh, secrete doar dacă primesc în schimb informații interesante pentru ele însele și sper că domnul Chi va accepta criticile exprimate acum. Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul, domnule Kim, și poate ne spuneți uh, și cum s-a ajuns la această decizie ca Digi Home să se ocupe de acest uh, dosar și, până la urmă, cine are ultimul cuvânt de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru răspunsurile și întreba, întrebările pe care mi le-ați adresat. În, în primul rând îmi cer scuze, într-adevăr, uh, accidentul a avut loc în anul 2014 îmi cer scuze pentru această greșeală, citisem locul greșit din notițele mele. Dacă am fi putut, am fi putut oare să prevenim acest accident? Este o întrebare pe care ne punem de fiecare dată când are loc un asemenea accident și în urma aeronavei Germanwings ne-am întrebat și noi dacă am fi putut să prevenim această catastrofă. Cred că este imposibil să spunem că așa ceva nu se va mai întâmpla vreodată. Însă, pentru a vă explica cum funcționează sistemul, pentru că el deja funcționează de astăzi. Are un caracter uh, informal, recurgem și ne bazăm foarte mult pe buna voință a anumitor actori de a face un schimb de informații, însă lucrurile funcționează deja. Și ce se întâmplă? O țară afirmă că deține informații legate de un anumit grup terorist care dispune de un anumit tip de armă și este activ într-o anumită zonă și reprezintă un risc pentru aviația civilă, de exemplu în jurul unui aeroport anume sau pentru sur- survolarea zonei la o anumită altitudine, pentru că știi că armele deținute de ei pot ajunge până la o anumită altitudine. Această informație anterior fusese deținută de un singur stat, eventual de două state. În acest moment, această informație este distribuită. Cum prevenim uh, accidente? Nu putem ști, pentru că nu putem ști dinainte când va avea loc un asemenea accident. Uh, furnizăm informații mai bune legate de riscurile existente companiilor aeriene? Da, în măsura cunoștințelor pe care le avem și mie mi se pare că este un lucru foarte important, însă nu vă pot garanta că un accident similar va, fi, va putea fi evitat pe viitor. Însă încercăm din răsputeri să oferim informațiile relevante actorilor care au nevoie de, de acestea. În ceea ce privește diferența între companiile aeriene europene și din exteriorul Uniunii Europene, noi distribuim um, aceste informații companiilor aeriene europene și organizațiilor internaționale, cum ar fi uh, IATA, din care fac parte și companii uh, non-europene și există și posibilitatea ca statele terțe să participe la schimbul de informații cu noi. Uh, deci uh, ne ocupăm și de acest aspect și discutăm și cu diferitele companii aeriene, astfel încât în momentul în care acestea consideră că ar exista un risc, uh, să aibă responsabilitatea de a uh, transmite aceste informații companiilor aeriene cu care partajează aceleași coduri. Încercăm să ne adresăm unui public cât mai larg și să țină seama de faptul că și companii uh, aeriene non-europene transportă uh, cetățeni europeni. De ce uh, Direcția Generală Home are responsabilități? Pentru că există deja un uh, grup um, la DG care se ocupă de acțiuni antitero, uh, este nevoie de, anumite, de anumită infrastructură uh, pentru a face acest lucru. Și nu DigiMove are acces la uh, serviciile de informații europene, ci DigiHome face acest lucru. După cum a precizat domnul președinte, domnul uh, Rute cunoaște foarte bine Uh, temele care țin de sectorul transportului și colaborăm foarte bine cu uh, Direcția Generală HOME. Una din dificultatea amintită și de dumneavoastră prin intervențiile pe care le-ați avut este că grupul, acest grup de la Digi se reunește de patru ori pe an sau cu ocazii specifice, de exemplu, în urma atacurilor, atacului terorist împotriva aeronavei Metrojet din Egipt. Însă este nevoie de anumită perioadă de timp pentru ca o reuniune să fie organizată, ca, pentru ca toți membrii să ajungă la Bruxelles și așa mai departe. Din toate aceste motive, încercăm ca în momentul în care se reunește acest grup să analizăm subiectele, temele sistemice, să vedem care este situația în Egipt, care este situația în Pakistan, în Iran, în Irak și așa mai departe, care sunt evoluțiile, care considerăm că sunt riscurile, sunt legate mai degrabă de spațiul aerian sau de situația aeroporturilor, mm, care sunt tendințele uh, pentru viitor și în temeiul acestor informații ajungem la o poziție comună pe care apoi AESA o publică. Deci nu AESA, primește, AESA nu primește informații din partea tuturor uh, statelor membre, informații pe care le uh, evaluează și apoi le publică, ci toate statele membre, reprezentanții statelor membre în acest grup de lucru discută și ajung la acest uh, punct de vedere comun. Am discutat, de exemplu, ce se întâmplă dacă nu există o, un consens vis-a-vis -vis de riscurile existente. Va trebui să vedem ce vom face în practică, însă agenția noastră va publica informațiile uh, cu pozițiile, cu divergența de opinii, astfel încât uh, companiile aeriene să obțină toate informațiile pe care le putem uh, furniza. Cred că știți că agenția noastră nu are competență din punctul de vedere al colectării de informații, chiar dacă uh, am angajat uh, persoane care ar avea aceste uh, capacități. Dacă nu, nu suntem suficient de proactivi în urma unor uh, evenimente uh, urgente, în ultimele, în ultimele luni, datorită lansării uh, rachetelor din Marea Caspică care au ajuns în Siria, în cazul testelor balistice din Iran. Am, au, fost, au fost cazuri, situații unde a trebuit să reacționăm în câteva ore și nu, am, nu a trebuit să urmăm, nu am putut să urmăm procedura prin DigiHome și așa mai departe și până acum uh, am creat o rețea de puncte de contact în, puncte de contact în diferite uh, state membre, cărora le-am uh, adresat această întrebare. Am primit aceste informații, care este părerea dumneavoastră? Și primim diferite soluții, lucrurile au funcționat foarte bine pentru că AESA, în ambele cazuri, atât testele balistice iraniene, cât și tirul, tirurile lansate din Marea Caspică înspre Siria, am reușit să oferim un răspuns în câteva ore. Deci lucrurile funcționează. Apoi, o altă întrebare. Dacă um, să avem un uh, caracter facultativ de recomandări sau un caracter obligatoriu. Multe state au considerat că nu nu doresc ca o agenție europeană să aibă competența de a interzice unor companii aeriene să decoleze. Este o, o responsabilitate foarte mare de asumat, să spunem că nu o anumită zonă, pentru o anumită zonă uh, este interzisă uh, survolarea de către compania aeriană. Nu dorim să avem această responsabilitate, însă în textul pe care o să-l vedeți, propunerea de modificare a regulamentului de bază, există această, propun, această variantă pentru că în anumite state membre este singura posibilitate de a interzice companiilor aeriene survolarea a anumitor zone de pe planetă. În țările de jos, de exemplu. Uh, guvernul olandez și autoritatea aviatică nu dispun de prerogativele juridice de a interzice uh, unei companii aeriene să survoleze anumită zonă. În Regatul Unit acest lucru este posibil, în Franța, în Germania este posibil, însă nu în Olanda, nu în uh, statele scandinave, în Bulgaria, România și așa mai departe. Deci trebuie să ținem cont de necesitățile comune tuturor companiilor aeriene europene și, din acest punct de vedere, s-ar putea să avem nevoie de aceste competențe. Dacă vom recurge la aceste prerogative, o vom putea face doar în urma unei consultări uh, cuprinzătoare cu uh, statele membre și să înțelegem care ar fi modul practic uh, de aplicare a acestor prerogative. Ați avut câteva întrebări legate de prăbușirea aeronavei MH17. Uh, Comisia de anchetă olandeză și-a publicat uh, raportul. Eu am depus uh, mărturie în fața Parlamentului olandez în urmă cu câteva luni și nu mai am nimic de, adăug- de adăugat. Noi nu avem acces la informații care ar prezenta într-o lumină diferită cele întâmplate în legătură cu resursele și dacă ASA are competență în acest domeniu sau nu. Este o discuție teoretică pe care am purtat-o cu câteva state membre care ne-au spus că nu avem voie să facem acest lucru pentru că uh, din mandatul dumneavoastră nu face parte dimensiunea de securitate. După cum am precizat deja în fața acestei comisii, întrebarea care se pune este următoarea. Survolarea unei zone implică uh, securitatea, siguranța pasagerilor. Și este, sunt importante măsurile care garantează siguranța, securitatea pasagerilor. Și răspunsul meu este întotdeauna că chiar dacă nu există o legătură stricto sensus legată de securitate, siguranța zborului este importantă și noi trebuie să recurgem la măsuri, pentru că dacă nu o vom face noi, cine o va face? DigiMove, DigiHome, acestea vor dispune de instrumentele de care au nevoie autoritățile naționale pot să facă acest lucru, desigur, acestea își pot uh, asuma aceste prerogative, însă Uh, nu toți cetățenii europeni ar, uh, s-ar bucura de uh, siguranța necesară. Din punctul de vedere al resurselor, ne bazăm pe, pe manageri de, de proiect care sunt implicați 24 de ore din 24. Până acum nu ne-am confruntat cu multe crize nu a trebuit să angajăm echipe întregi de manageri. Ne descurcăm și cu numărele de telefon uh, private ale uh, angajaților noștri, acces la mail-urile lor și așa mai departe. S-ar putea să avem nevoie, nu doresc să ajungem în această situație, însă dacă volumul de muncă va crește și mai mult, s-ar putea să avem nevoie de, de mai multe resurse, pentru că un serviciu oferit 24 de ore din 24 este unul costisitor, însă în acest moment nu consider că avem nevoie de un buget sporit sau de mai mulți angajați. Însă trebuie să ne asigurăm că avem un nivel adecvat de finanțare. În acest moment nu consider însă că avem nevoie de resurse suplimentare. Apoi, în ceea ce privește organizația aviației civile internațională, aici orice stat care a, adoptă o măsură pertinentă pentru alt stat membru trebuie să facă public această măsură. Dacă Statele Unite ale Americii, ale Americii au decis ca propriile companii aeriene nu au voie să survoleze Siria, această decizie este publicată pe uh, pagina de internet OACI și uh, Siria, desigur, are dreptul de a-și exprima veto, un veto față de această măsură, ceea ce um, limitează viteza de funcționare acestui sistem. Noi ne dorim să facem mai mult, să evaluăm riscurile și să avertizăm companiile aeriene asupra unor riscuri existente înainte de a uh, pronunța asemenea interdicții de survolare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chi, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru uh, răspunsurile pe care ni le-ați oferit și sper că data viitoare, când ne vom întâlni, uh, să fie o ocazie mai fericită decât discutarea acestui uh, accident uh, aviatic. Peter van Dalen, vă rog. Domnule președinte, aș mai avea o întrebare pentru domnul a referit la raportul publicat mă întreb dacă am putea avea și noi acces la acest raport. Da, desigur. Am, am fost uh, informat că poate fi accesat pe pagina de internet a ESA. Vă mulțumesc din nou. So, ich glaube, wir können jetzt in unserer Tagesordnung fortfahren. Cred că putem continua cu ordinea de zi. Am ajuns la prezentarea documentului de lucru de către Comisie privind reducerea zgomotului provocat de transportul feroviar de marfă. Este o prezentare pe care ne va ține domnul Olivier Onidi, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Domnule președinte, este adevărat o doare pentru mine să mă aflu astăzi aici și probabil că importanța temei v-a făcut să mă aduceți aici. Și bineînțeles o excepție, spune președintele. Da, ne aflăm aici pentru a vă oferi o prezentare succintă asupra uh, zgomotului real, o uh, chestiune care a fost dezbătută de-a lungul timpului și la care ne așteptam să avem rezultate. Într-adevăr, la sfârșitul anului trecut am avut un document de lucru în ideea de a prezenta mai multe elemente în acest context. Am transmis deja secretariatului două pagini cu recomandări și propuneri pentru viitor. Oricum, zgomotul este una dintre problemele de sănătate cele mai răspândite la ora actuală și tocmai de aceea noi considerăm că trebuie să facem eforturi suplimentare în acest sector, în sectorul feroviar. Știm că populația este afectată de acest fenomen Gradul de afectare este variat în funcție de statele membre, însă oricum observăm că este un fenomen în creștere. Documentul de lucru încearcă să revizuiască acțiunile întreprinse până acum și uh, să țină cont de instrumentele de care dispunem până acum. Există două specificități aici. În primul rând, faptul că există o adaptare foarte înceată uh, pentru noile vagoane care să includă noua tehnologie uh, de frânare silențioasă, aceasta fiind uh, mecanismul cel mai bun pentru a face față problemei zgomotului. Uh, durata de viață a unui vagon este de la 40 până la 50 de ani, deci e ușor de înțeles că e foarte multă nevoie de timp pentru a putea adapta întreaga flotă de vagoane. Pe de altă parte, natura problemei este diferită în cadrul UE și trebuie să evităm o eventuală fragmentare suplimentară pe această piață prin aducerea de noi obstacole de natură tehnică de această dată. Noi am încercat să realizăm uh, evaluări de impact, studii de impact, care acum sunt disponibile pe mai multe tipuri de scenarii. Care sunt rezultatele? Există în continuare instrumente uh, diferite utilizate, începând cu cele pe care le cunoașteți foarte bine, și anume subvențiile financiare, care se ofereau în regimul TNT și de asemenea în cadrul CEF și a fondurilor regionale pe care le cunoașteți foarte bine pentru a putea susține sectorul feroviar pentru adaptarea vagoanelor. O sumă suplimentară de 20 de milioane a fost alocată în cadrul CEF și vom avea încă 20 de milioane pentru anul acesta cu același scop. Pe lângă toate aceste măsuri, ați observat că atunci când există niște programe la nivel național din partea statelor membre, acestea sunt văzute cu ochi buni de autoritățile de concurență. Două state membre au oferit deja o excepție pentru autoritățile de concurență, tocmai pentru a accelera acest proces de adaptare. Un alt aspect este acela al formalizării uh, stimulentelor care existau deja în cadrul procesului de reformare pe care l-ați promovat dumneavoastră și care permitea o diferențiere în ceea ce privește accesul pe piață pentru a stimula vagoanele silențioase care să intre pe piață. Aceasta uh, permite la ora actuală să se perceapă taxe mai mari pentru vagoanele care nu sunt echipate cu acel sistem special de frânare silențios. Deci există un stimulent economic foarte clar pentru operatori pentru a grăbi acest proces de adaptare. La nivelul măsurilor tehnice, putem utiliza Standardele formale și specificitățile de interoperabilitate. Încă din 2005 am început uh, în mod progresiv procesul de adaptare a tuturor vagoanelor noi și acum, peste câteva zile și de altfel veți vota uh, chiar în această săptămână cel de-al patrulea pachet feroviar și pilonul tehnic și în felul acesta vom avea în sfârșit instrumentul necesar pentru a avea o actualizare, o adaptare obligatorie. Deci asta înseamnă nu numai că vom echipa uh, noile vagoane, ci vom avea posibilitatea să obligăm operatorii să își adapteze și vagoanele vechi. Vom putea face acest lucru în conformitate cu calendarul care a fost prevăzut de anumite țări, Germania, țele de jos, probabil și în Franța și în Austria, unde vom avea programe la nivel național cu niște date și un calendar foarte precis. Noi considerăm că dacă putem lua aceste măsuri până la începutul anului viitor, atunci probabil că până în anul 2020-2022 uh, vom putea elimina vagoanele zgomotoase de pe șine. Bineînțeles, va exista și posibilitatea de a obține excepții în anumite situații pentru acele vagoane care nu îndeplinesc criteriile, pentru ca ele să fie utilizate doar în anumite regiuni care să nu fie uh, cu populație foarte crescută. Pe de altă parte, am putea oferi timp suplimentar pentru anumite state atunci când uh, acest lucru se va face în regiuni uh, care sunt slab populate. Deci uh, vom avea efecte directe și indirecte și există acum o politică foarte clară de adaptare a tuturor vagoanelor, dispunând în același timp de un instrument foarte puternic pentru a pune în sfârșit capăt unei teme care a fost dezbătută de ani de zile. Mulțumesc pentru prezentare. Acum vin Van den Camp. Eh, voorzitter, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum suntem obișnuiți, am avut eh, și de această dată parte de o prezentare foarte clară. Însă, de data aceasta, sunt oarecum neîncrezător, pentru că ce se întâmplă în acest domeniu? Ne-ați prezentat un document, de altfel foarte frumos, dar care nu este semnat. Și cineva m-a întrebat dacă nu cumva a fost uh, scris uh, de un oarecare lobby de influență. Nu, mi se spune că vine din partea Comisiei Europene. Foarte bine. Da, Comisia Europeană este lobby-ul cel mai puternic din lume, sau măcar uh, aici la Bruxelles, dar oricum lăsând gluma deoparte, domnule președinte. E clar că sub uh, presiune exercitată de Parlamentul European am reușit să facem ca acest document să fie publicat și plec de la premiza că acest uh, document va fi prezentat uh, pe toate site-urile internet, inclusiv pe site-ul DigiMove. Însă întrebarea este următoarea. De ce e nevoie de atâta timp? Uh, vorbim aici și despre Sezar, uh, vorbim și despre zgomotul provocat de transportul feroviar, vorbim și despre biciclete, care este tema favorită a președintelui, dar eu am uh, oarecare îndoială în această privință. Vorbim, o a doua întrebare, vorbim de 20 de milioane în cadrul CEF și 20 de milioane tot la CEF pentru al doilea apel de oferte, în total 40 de milioane de euro. Am înțeles bine? A treia întrebare. Care este legătura între vagoanele de marfă și infrastructura? Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu am senzația că dacă lucrăm asupra infrastructurii, putem face progrese mult mai rapide în ceea ce privește reducerea zgomotului, decât dacă încercăm să modernizăm uh, toate vagoanele pe care trebuie să le înlocuim. O a patra întrebare. În uh, documentul dumneavoastră apare un studiu în care se spune că Comisia uh, dorește să aibă un studiu de cercetare lucrând alături de Agenția Europeană pentru Siguranță Feroviară. Mulțumesc, domnul Peter van Dalen. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Problema căilor ferate este că avem aici uh, oțel care rulează peste oțel. Deci uh, e adevărat că putem reduce oarecum decibelii, dar până la urmă tot vom avea zgomot. Din câte am înțeles de la comisie, ni se spunea cred că de 200 de ani avem acest sistem feroviar, 200 de ani de uh, Uh, căi ferate, deci uh, oțel peste oțel, cum spuneam, dar uh, Comisia nu se gândește la o adevărată schimbare radicală. Pentru că o adevărată schimbare ar fi, de exemplu, să avem căi ferate în cauciuc, de exemplu. Și mi-aduc aminte că atunci când am văzut la Paris pentru prima oară metrou, că mergea cu roți de cauciuc, am fost impresionat de reducerea zgomotului era într-adevăr un element remarcabil pentru toți cei care așteptau acolo venirea metroului, dar am înțeles că Comisia nu-și dorea această schimbare radicală. Sau, dacă poate am înțeles greșit, să mă corectați. O a doua întrebare, domnule președinte. Există alte uh, zgomote care sunt uh, produse de sistemul feroviar din când în când De exemplu, atunci când un tren deraiază și își continuă drumul timp de câteva sute de metri, e adevărat, e o distanță scurtă, dar este vorba și acolo de uh, un zgomot produs cu ocazia deraierii. În urmă cu câteva săptămâni am adresat o întrebare în legătură cu un eventual sistem de detactare a acestor uh, deraieri eventuale ale trenurilor. Este un sistem ieftin care poate fi uh, fixat pe calea ferată și atunci când se produce o astfel de deraiere, se poate interveni foarte rapid și se poate opri trenul. Pentru că problema în astfel de cazuri este că trenul continuă să meargă kilometri și kilometri uh, stricând infrastructura și provocând uh, foarte mult zgomot și fără să ne dăm seama. Deci, iată, adaug această a doua întrebare la prima. Deci, uh, fără schimbare radicală și această problemă a deraierii. Mulțumesc, domnul Telișca. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Onidi, o prezentare foarte interesantă, scurtă, dar clară cu adevărat. O întrebare pe care o aveam uh, și-a găsit deja răspunsul, așa că am să adaug una suplimentară la aceasta, și anume uh, ce vom face începând de acum, ce vom face mai precis. Credeți că vom avea un îndrumar în ceea ce privește implementarea acestui plan? Poate că n-am înțeles bine acest punct și nu știu dacă n-ați putea da detalii, vă rog. Mulțumesc, domnul Lundgren. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la o chestiune pe care am abordat-o în cadrul vizitei de lucru pe care am avut-o în Finlanda cu delegația. Atunci când ne uităm la sistemul de frânare în nordul Finlandei, este vorba acolo de o adevărată problemă de siguranță, pentru că cantitatea de zăpadă care cade acolo și temperaturile în anumite regiuni în nordul Scandinavei, pur și simplu acest sistem de frânare silențios nu funcționează acolo. Deci trebuie să vedem, pentru că nu putem provoca o problemă de siguranță, incluzând o legislație obligatorie pentru aceste frâne. Mulțumesc, doamna Karima Deli. Vă mulțumesc, domnule Onidi, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș avea mai multe întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, e clar că nu putem decât saluta propunerile dumneavoastră, pentru că e vorba aici de bun simț. Însă dacă vedem uh, că aveți nevoie de mai multe mijloace și de mai multe instrumente, asta înseamnă că avem nevoie și de norme comune. Deci, o primă întrebare ar fi următoarea. eu nu văd practic din partea Comisiei ce putem face. Nu se vede foarte clar care sunt regiunile cele mai afectate în Europa, de exemplu. Acesta fiind un element crucial asupra căruia ar trebui să reflecteze Comisia. În primul rând să vedem dacă există o hartă a uh, poluării fonice în Europa, de exemplu. Și, în al doilea rând, ce se întâmplă cu limitarea accesului pentru uh, vagoanele care nu au acest sistem special de frânare în regiunile mai sensibile. Este o chestiune care nu este prezentată de ajuns în acest raport. Pe de altă parte, vreau să vă întreb cum veți face legătura între uh, modernizarea transportului feroviar de marfă și reducerea uh, zgomotelor, pentru că de multe ori cele două nu merg în paralel. Și există și o problemă de competență aici, pentru că reducerea zgomotului uh, ar trebui să se exprime mai clar uh, câte zile pe an, de câte ori pe an și așa mai departe. Uh, direcția generală competentă, practic, ar fi Digi Envy și nu știu cum veți face. Veți avea un grup de lucru, veți lucra împreună sau cum veți face? Mă opresc aici, dar există multe întrebări la care ar trebui să găsim răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kilonen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru toată această prezentare. E clar că interoperabilitatea este esențială. Și situația poate fi diferită în funcție de diversele state membri, membre. Aș vrea să fac referință la un comentariu făcut de domnul Lungren, și anume să nu încercăm să uh, implementăm o soluție unică pentru toată lumea, ci să lăsăm o marjă de manevră pentru a avea soluții la nivel național. Și acest lucru este ușor de înțeles, pentru că, de exemplu, în Finlanda nu avem nicio problemă cu zgomotul. Uh, trenurile trec prin mijlocul pădurilor și nu am primit nicio plângere din cauza zgomotului de la nimeni. E o problemă pe care nici nu o cunoaștem noi dar uh, pe de altă parte uh, propunerea acelor frâne speciale reprezintă o problemă pentru noi, pentru că atunci când trebuie să frânezi, distanța de frânare crește foarte mult, ceea ce ne îngrijorează. Și acum problema este că în Finlanda nici nu știm dacă cu astfel de sistem de frână uh, trenurile vor rămâne în continuare pe șină sau dacă vor deraia din cauza cantității de zăpadă și așa mai departe și a temperaturilor scăzute. Deci este un sistem de frânare care nu funcționează bine peste tot. Peter cunoaște foarte bine situația atât în Finlanda cât și în Suedia și au existat cazuri în care un reprezentant al Comisiei mi-a atras atenția că în Suedia aceste mecanisme de frânare din compuși special au fost deja încercate, probate. Da, e adevărat, însă în Suedia traficul feroviar Uh, se oprește pur și simplu în condiții de iarnă, în condiții meteorologice grele. Însă în Finlanda traficul nu se oprește niciodată, el merge mai departe și asta în ciuda condițiilor foarte grele, de câțiva metri de zăpadă și temperaturi uh, mult sub 0 grade. Iată de ce aș dori să insist aici asupra faptului că uh, Comisia trebuie să țină cont de faptul că nu putem avea o soluție unică pentru toată lumea, și uh, că de multe ori, dacă dorim să facem mai bine, practic uh, facem și mai mult rău. Trebuie ținut cont de caracteristicile specifice ale fiecarei țări și de eventualele consecințe. Și, de altfel, consider că această problemă ar fi putut fi abordată în cel de-al uh, patrulea pachet feroviar. Este o temă care este dezbătută de foarte mult timp și se știa de mult că era o chestiune problematică. Mulțumesc! Ertug. Äh, mulțumesc foarte mult. Domnule Onidi, vă mulțumesc în primul rând pentru prezentare. Eu sunt totuși de părere că acest proiect, această procedură nu este destul de ambițioasă. Pentru că sunt de părere că putem să reușim și înainte. Nu vreau să dau neapărat exemplul Germaniei, dar vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în Germania, anul acesta, atât în domeniul privat cât și în cel uh, public, 50% din materialul rulant a fost uh, programat pentru a fi renovat până în anul 2020 și până în 2020 se va și realiza. Sigur că se pot vedea diferențe între statele membre, dar totuși trebuie să nu uităm că multe alte țări nu au uh, nici uh, pe departe atât de multe vagoane pe care trebuie să le modernizeze precum Germania și Franța. Și mi se pare foarte dezamăgitor că până acum Comisia Europeană a introdus un sistem pe trei uh, etape care protejează de fapt acele țări care au un sector foarte dezvoltat rutier mai ales. Și chiar nu pot să mă abțin să nu constat că au existat lobby-uri care au făcut ceea ce a trebuit ca să ajungeți la această concluzie. Iată de ce, domnule Leonidi eu v-aș recomanda să stabiliți obiective mai, mai uh, ambițioase, pentru că știm că um, uh, în Elveția, de exemplu, 2020 uh, va fi un termen foarte clar în ceea ce privește um, materialul rulant. Și mă întreb de ce Europa să nu fie la nivel. În anumite țări pe care încercăm să le protejăm în Uniunea Europeană în momentul de față, n-ar fi mai bine oare să dăm uh, anumite stimulente? Ce ne abține să oferim, de exemplu, o, o primă pentru rable, de exemplu, uh, cum avem și pentru mașini? Uh, aici în Europa. Știu că Direcția Generală se ocupe acum dacă de un proiect similar, nu știu dacă e vorba acum numai de o idee sau dacă este chiar un proiect concret, dar ar fi interesant poate să discutăm despre această variantă, dacă dumneavoastră o considerați pozitivă, până când putem să venim cu o propunere, până când am putea să obținem o propunere din partea Comisiei și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu Digi Competition în momentul în care se dă o primă pentru uh, rable, adică pentru vagoanele vechi, să ne spuneți și nouă ce credeți că s-ar putea face pentru a echilibra piața. Mulțumesc, doamna Lucașevska are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că tot ceea ce trebuie să limiteze poluarea sonoră și ceea ce este în favoarea populației trebuie să fie pus în aplicare. Eu sunt pentru o abordare cât se poate de sănătoasă. Nu ar trebui să aruncăm totul la gunoi numai pentru că ceva nu merge. S-ar putea să vorbim prea puțin însă de costuri uh, și uh, mă întreb uh, ce părere are Comisia despre costuri care ar fi situația de acum din punct de vedere costuri um, dacă ne-am uitat la toate frânele care trebuie schimbate? Ați considerat costurile, ați considerat faptul că um, în statele din Est uh, situația vagonelor este diferită față de Europa Centrală și Europa de Vest și costul pentru schimbarea sistemelor este destul de diferit în uh, acele țări. Eu sunt de părere că costurile acestea vor, se vor ridica spre miliarde de euro. Și vreau să vă întreb dacă ați uh, făcut și un studiu de fezabilitate în sensul de eficiență mai mult. Dacă cumpărăm material nou sau dacă trebuie să schimbăm vagoanele, trebuie să schimbăm locomotivele, ați făcut un studiu de eficacitate și de competitivitate, dacă doriți ca sectorul feroviar să rămână un sector foarte competitiv. Uh, Apoi avem și Cartea Albă a Comisiei, unde și operatorii au de plătit foarte multe. Și ce se întâmplă cu impactul acestor costuri pe concurență și competitivitate? Și mai am altă întrebare. Ați considerat și alte aspecte, precum densitatea rețelelor, Există mult mai multe rețele uh, feroviare într-o țară decât în alta și uh, consecința pe sănătatea populației este diferită în funcție de densitatea rețelei. S-a spus și înainte că multe linii feroviare care sunt foarte diferite de altele pentru că sunt foarte îndepărtate au alt impact pe sănătatea populației decât cele dintr-o densitate. Și schimbarea saboților de frână nu este singurul aspect la care trebuie să ne gândim. Eu mă refer și la calendar și la pachetul uh, legat de Cartea Albă și mă întreb care sunt consecințele. Mulțumesc! Mulțumesc, Jackie Foster, ai cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că o să vă cam stric cheful pentru că eu nu înțeleg de ce ar trebui să considerăm că este bine să folosim bani europeni pentru ca să vedem cum am putea să post-echipăm uh, trenurile noastre de marfă. Nu s-a făcut nicio mențiune despre faptul dacă rețelele feroviare sunt în mână privată sau nu. De fapt, n-am primit nicio informație până acum. Sunt 12, de 12 ani aici, în această comisie, pentru a discuta despre poluarea sonoră de la aeroporturi sau de la feroviar și nimeni nu a vorbit uh, și de la autostrăzi și nimeni n-a vorbit de feroviar. Mai întâi uh, S-a vorbit de anumite trase și e clar că dacă ești aproape de trase cu, cap, cu casa, sigur că suferi mai mult. Însă pentru mine toate acestea sunt responsabilitatea companiilor feroviare și atât. Dacă cineva sugerează că este nevoie de o post-echipare a unor vagoane de un anumit tip, sigur că am putea să ne uităm la un sistem nou de uh, ecologizare, dacă am putea să folosim aceste fonduri, ce fonduri sunt. Eu am trăit chiar la gară aproape, am avut un apartament acolo și am avut în capul grădinii linia de tren. Și n-am primit niciodată niciun, uh, nicio plângere și nici eu nu m-am plâns niciodată de acest lucru. Sigur că lucrurile diferă de la un loc la altul, dar iertați-mă că sunt cinică într-unele din landerile din Germania ați avut vreo problemă cu astfel de plângeri? Eu n-am auzit până acum de astfel de plângeri. Eu nu zic că nu trebuie rezolvată problema, nu aceasta este ceea ce vreau să insinuez, însă ceea ce cred că nu e bine este să folosim fonduri europene pentru ca să începem o post-echipare a vagoanelor uh, de marfă, pentru că nu cred că este bine. Dacă e în continuare un sistem privatizat ca în uh, Regatul Unit, atunci companiile ar putea să aplice pentru fonduri, dar cine va determina care este bugetul uh, total pe care pot să îl cheltuiască și în ce măsură statele membre pot să primească acest buget. Iar dacă sistemul nu este privatizat și este finanțat din partea guvernelor centrale, atunci care e situația? Cred că avem foarte multe întrebări și avem foarte multe probleme la care trebuie să găsim o soluție. Întotdeauna ne-am uh, interesat de cum am putea să reducem uh, poluarea sonoră, pentru că oamenii trăiesc din ce în ce mai mult în zone foarte aglomerate, însă responsabilitatea companiilor feroviare trebuie și ea să fie implicată. Eu cu siguranță nu voi susține o finanțare din orice buget care are legătură cu bugetul european, pentru ca să tratăm această problemă, pentru că mie nu mi se pare o problemă atât de mare. Au mai fost alte puncte care s-au menționat aici în legătură cu unele țări, dacă vor avea probleme cu subiectul, dacă um, se descurcă foarte bine pe mii de kilometri, pentru că nu trăiește nimeni în zonele prin care trece um, șina de cale ferată. Poate cineva să-mi răspundă la toate aceste întrebări. Eu nu știu cum vreți să funcționeze sistemul. Ceea ce am auzit până acum nu îmi dă prea multă încredere și cu siguranță nu voi susține așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Ismail uh, Ertug nu a fost chiar corect. A spus că francezii nu au redus destul de repede limita de poluare sonoră. Nu mi se pare corect, pentru că SNCF-ul francez uh, a scăzut uh, poluarea sonoră în mod considerabil pentru că a scăzut transportul de uh, mărfuri. Și mi se pare că, da, este o altă cale de a restrânge poluarea, dar este totuși o reducere. Vreau să fac însă un alt comentariu aici, și anume că punerea în aplicare a noilor sisteme de frâne care se bazează mai ales uh, pe schimbarea frânelor la materialul rulant, um, ar însemna un cost al investițiilor, dar și un cost de funcționare și nu cred că vorbește cineva de costul de funcționare, de întreținere, pentru că companiile care vor instala sau proprietarii vagoanelor, care nu sunt de multe ori companii feroviare, vor instala sisteme noi de frână, pot să facă acest lucru cu stimulente financiare, de exemplu, sau nefinanciare, dar există costuri de întreținere ceea ce înseamnă că va introduce, aceasta introduce în um, ecuație un parametru de costuri pe care înainte nu-l aveam și mă întreb cum ar putea bugetul european să palieze aceste probleme, având în vedere problemele pe care le avem în momentul de față în domeniul feroviar, aceasta este o chestiune foarte importantă. E vorba de o investiție regulată pe mai mulți ani ce se va întâmpla deci cu această masă bugetară enormă pe care ar trebui să o mobilizăm pentru a întreține vagoanele care au fost uh, post-echipate. Mulțumesc! M-am pus și pe mine pe lista de vorbitori, uh, spre marea surprindere a celor care cunosc subiectul. Am purtat această discuție timp de 10-12 ani a, ah, n-am văzut că doreți să luați cuvântul. Da, imediat vă dau cuvântul. Îmi amintesc că eram destul de singur, pe atunci lucrurile au luat o în altă direcție. Oricum, în final, am uh, avut o majoritate chiar în comisia aceasta și în Parlament pentru reducerea poluării sonore în domeniul feroviar. Acum întrebarea e ce facem în domeniu. Am obținut deja o cofinanțare pentru materialul rulant, a fost destul de dificil să o obținem, dar am reușit din TNT. Am reușit și din buget 260 de milioane am pus la dispoziție pentru aceasta iar uh, acele companii care au nevoie pot să acceseze aceste fonduri. Deci unde e conflictul acum? Conflictul cel mai important se leagă de fonduri. Pot să vă spun însă că nimeni nu se enervează de faptul că se investesc 10 miliarde cu bani europeni pentru a construi pereți uh, antifonici eu nu vreau să trec cu trenul întotdeauna pe lângă un perete. Eu vin din Berlin și sunt obișnuit să văd un zid, dar nu vreau să văd același lucru și când plec prin țară. 10 miliarde însă s-au investit în uh, pereți antifonici. Deci, uh, din punct de vedere tehnic, sigur că nu e nicio problemă. E vorba numai de o voință politică dacă vrem să găsim altă soluție. Și fiind dat că transportul de mărfuri este transfrontalier în peste 50%, avem nevoie de o soluție europeană pentru că o soluție națională nu aduce nimic dacă vreau, de exemplu, să trec peste graniță. Ce ar costa acum dacă aș post echipa 80% din vagoane? 1,2 miliarde. Deci 8,8 miliarde ar fi economia pe care am face-o dacă am vrea să trecem prin această carle, pentru că n-am mai avea nevoie de pereții antifonici, ar trebui să combatem poluarea sonoră chiar la sursă și e vorba numai de un calendar. Elveția, după cum vă spuneam, o face până în 2020 și foarte mult uh, transport trece prin Elveția trebuie să spuneți atunci companiilor, trebuie să economisiți bani, va trebui să nu mai treceți prin Elveția, nu știu ce se întâmplă atunci, uh, așa cum se întâmplă acum pe autostradă, oamenii nu mai vor să treacă pe acolo pentru că este taxa de autostradă foarte ridicată și o să treacă prin Austria toată lumea, așa se va întâmpla și cu trenurile și cred că la un moment dat austriecilor nu o să le mai place, Pleacă, Însă e nevoie de o economie de timp, de bani și de eficiență. Este o situație de win-win-win. E foarte dificil să pui o situație ca aceasta întotdeauna în practică, în politică, când este atât de evidentă, dar noi susținem în continuare Comisia. Progresul s-a făcut, 50% am spus înainte și mi-amintesc că acum 5-6 ani am avut aceeași dezbatere și se spunea că nu există decât o singură întreprindere care poate să construiască așa ceva, nu merge să facem așa de repede. Și Deutsche Bahn nu era deloc pentru. Acum, între timp, există foarte multe întreprinderi, există foarte multe locuri de muncă care s-au creat și o, un business înfioritor. Când mergeam uh, acum 5 ani cu trenul, cu siguranță nu era uh, Uh, nu erau post echipate atâtea vagoane, 50% în plus sunt astăzi și nu aș fi crezut acum 5 ani. Asta este ceea ce s-a întâmplat, care ne-a arătat că merge. Și cel mai important coridor pentru trenurile de mărfuri este Rotterdam-Genova. Acum, în iunie, o să se uh, inaugureze tunelul Gotar, celălalt este deja inaugurat și uh, tre- trenurile trec pe lângă Rin. Chiar și uh, cei care nu vroiau să meargă acolo pentru că colaboratorii nu vroiau cu nici, în nicio formă să intre în uh, Valea Rinului, au constatat că ceea ce se întâmplă acolo este absolut insuportabil. Toți primarii ne spun că nu se mai poate dormi în zonele acelea, oamenii sunt disperați. Au existat uh, multe locuri care, în care mergeau uh, turiști înainte, care nu mai calcă nimeni acum. Sigur că poate să existe excepții, oamenii care, de exemplu, dorm bine lângă tren dar eu nu sunt genul acela și eu sunt pentru transportul feroviar, dar nu pot spune decât că perspectiva acestei uh, industrii este doar uh, viabilă dacă rezolvă problema sonoră și trebuie rezolvată rapid. Eu salut ce se întâmplă. Eu critic destul de mult Germania, mai ales în politica transporturilor, dar uh, în tratatul de în contractul de coaliție din Germania, până în 2020 nu mai este voie să treacă prin Germania trenuri foarte gălăgioase. Dacă spuneți că trebuie să introducem și EATMS în ele, atunci facem economii și de energie și uh, economii de costuri de întreținere. Nu mai trebuie să mai investim atât de mulți bani, de fapt în momentul de față este mai scump, dar de fapt pe termen lung economisim foarte mulți bani. Deci și din punct de vedere financiar este o situație win-win și pentru că nu e vorba numai de întreprinderi, e vorba și de natură, să nu ne uităm la, la aspectul acesta. Când uh, oamenii care trăiesc acolo primesc un perete antifonic, numai cine doarme bine poate să și lucreze bine. Și de aceea, cred că este vorba de o investiție care nu este numai bună pentru cetățeni, ci este bună și pentru industrie și e bună și pentru Uniunea Europeană și, în final, și pentru transportul feroviar, pentru că, până la urmă, este unul din cele mai viabile căi de transport dacă îl comparăm acum cu autostrăzile. Îmi doresc ca Comisia să fie mai ambițioasă, ca 2020 să fie obiectivul în continuare și poate că în țări să avem diferite prețuri pentru diferitele uh, Uh, trase de tren, uh, cel care are, uh, deci principiul poluatoriului care plăiești, plătește unde este mai gălăgios, se plătește mai mult, aceasta funcționează foarte bine, atunci când e vorba să de punere în aplicare, trebuie să o facem și așa. Ana Vircunen are cuvântul acum și după aceea Peter Lundgren în final. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E foarte important să avem o privire ațintită asupra poluării uh, sonore și uh, asupra companiilor și a uh, autorităților și cei care planifică um, să treacă cu o șosea, cu o um, trasă feroviară printr-o zonă, de exemplu, de locuințe. Dacă vrem să reducem poluarea sonoră, trebuie să o facem într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și trebuie să facem eforturi, mai ales acolo unde problema uh, traficului feroviar este o problemă, pentru că nu este peste tot o problemă. Comisia dorește să încurajeze statele membre să își uh, stabilească programe naționale pentru postechiparea vagoanelor cu uh, frâne, um, cu sabos de frână din material compozit, însă eu știu că este o problemă. Noi nu o folosim Uh, tehnica aceasta de saboți din material compozit, pentru că în Finlanda avem foarte multe condiții de iarnă și știm că se creează pe lângă această frână un malder de zăpadă și de gheață și nu mai se poate frâna cu frâna uh, din material de compozit. Deci aceasta înseamnă o distanță de frânare foarte mare care nu mai aduce siguranță. Vreau să vă asigur, vreau să mă asigur că problema este cunoscută de către comisie. Am avut uh, o delegație în vizită în februarie în care am mers cu trenul și am auzit când au vorbit experții despre această problemă, toată lumea era foarte atentă și foarte îngrijorată de planul comisiei, pentru că noi știm că noi nu vom putea folosi această soluție cu sabos de frână compozit în țările de nord și în Scandinavia nu va fi o variantă sigură. Mulțumesc, Peter Lundgren, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că sunt absolut de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea din Finlanda. Aceste uh, frâne din material compozit sunt foarte bune acolo unde se pot aplica, însă ele nu se pot aplica peste tot. În nord nu se pot folosi pentru că creează probleme de siguranță și deci se exclude această variantă. Am uh, vorbit și cu autoritatea feroviară finlandeză, autoritatea scandinavă și va trebui să putem să prevedem tocmai excepții din motive de siguranță. Da, dacă îmi permiteți o scurtă ultimă remarcă înainte să vă dau cuvântul, atunci când e vorba de fonduri, se spune că aero, companiile primesc 30 de miliarde de la pasageri pentru că nu plătesc, de exemplu, taxe și impozite pe kerosen pe zborurile internaționale. Dar, al doilea punct, dacă nu avem o soluție internațională europeană și avem doar soluții naționale și Germania spune că din 2020 nu mai folosește acest sistem, care este în centrul Germaniei. Putem să spunem că 70-80% din uh, transportul de mărfuri ori nu mai poate să mai treacă pe acolo, ori trebuie să se postechipeze. De aceea eu sunt pentru o soluție europeană. Însă, în anumite situații, dacă este un pericol de siguranță, bineînțeles că trebuie să găsim alte soluții. Dar nu pentru că există o problemă undeva, trebuie să închidem ochii și să nu mai facem nimic. Și acum puteți să vă luați cuvântul ca să ne explicați părerea dumneavoastră, vă rog. Thank you all. I think... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor. Cred că diferitele comentarii și poziții exprimate în această dezbatere ilustrează foarte bine dificultatea acestui subiect. Și eu sunt de acord că avem nevoie de o abordare europeană pentru acest subiect, pentru că dacă nu, ne vom confrunta cu probleme dificil de rezolvat, așa cum se întâmplă cu uh, aeroporturile și cu drumurile. Până acum am reușit să păstrăm integritatea pieței unice în ciuda multor încercări din partea statelor membre sau din partea autorităților locale de a începe să pună în aplicare anumite interdicții. Eu cred că acest lucru trebuie evitat pentru că este foarte dificil să creăm o piață unică în domeniul uh, feroviar, feroviar. Este foarte dificil să încurajăm transportul feroviar și trebuie să ne asigurăm că nu se creează o nouă barieră în fața acestuia care ar uh, reduce șansele dezvoltării uh, transportului feroviar de mărfuri. Acest sector este unul fragil, drept urmare încercăm să găsim cea mai eficace soluție din punctul de vedere a, costurilor uh, pentru a rezolva această uh, problemă. Analiza de impact a, a analizat diferitele aspecte și cele, și cele care țin de întreținere și cele care țin de uh, modernizarea echipamentului de frânare. În ciuda tuturor elementelor analizate, am ajuns la concluzia că este mai bine să avem un uh, calendar mai strict pentru modernizarea completă a flotei, a vagoanelor de mărfuri, pentru că aceste vagoane sunt uh, folosite peste tot în Uniunea Europeană și este dificilă um, interzicerea folosirii unei, unei părți a acestor uh, flote în zonele unde există probleme din punctul de vedere al poluării uh, fonice. Am înțeles că vă doriți un uh, răspuns proporționat la această problemă. Eu sunt convins că dacă noi saboți de frână din material compozit uh, sunt o problemă din punctul de vedere al siguranței, va exista o derogare pentru situațiile respective. Până acum, nu am uh, văzut dovezi concrete, nici Agenția Europeană pentru Transportul Feroviar nu ne-a arătat că acești, aceste nouă sisteme de frânare ar reprezenta un risc pentru siguranță în condiții de iarnă sau de căldură extremă, însă dacă acest lucru este adevărat, în mod evident, vom ține cont de aceste riscuri și ne vom uh, obliga ca ca, ne vom asigura că obligația de modernizare uh, are și uh, diferite derogări. O altă excepție, o altă derogare um, poate exista pentru calendarul impus uh, pentru modernizarea echipamentului în funcție de afectarea Uh, populației de către, de către acea, din, prin această problemă. Deci, cred că va trebui să discutăm mai mult și cu dumneavoastră și cu autoritățile uh, naționale. Vom examina această problemă. Dispunem de diferite hărți. Am fost întrebat dacă există o cartografiere a, a zonelor uh, sensibile. Um, există o martă o hartă care este integrată în proiectul TNT, uh, pentru că, din punctul nostru de vedere, zgomotul este un obstacol pentru dezvoltarea rețelelor TNT. Dacă există și alte, există alternative la saboții de uh, frână cu, din material compozit, da, uh, există alternative. Domnul președinte ne-a explicat că există acești uh, pereți antifonici uh, care presupun costuri importante mm, și, desigur, dincolo de pereții antifonici, se lucrează la găsirea altor uh, soluții uh, și acestea se regăsesc în uh, setul de activități din programul Shift to Rail. Analizăm și alte aspecte care ar permite o reducere majoră a zgomotului produs de vagoane Uh, examinăm și situația infrastructurii și în legătură cu uh, infrastructura există idei noi care permit absorbirea uh, absorbirea zgomotului cauzat de vagoane uh, prin uh, construirea unor noi șine diferite însă considerăm că, indiferent de aceste soluții alternative, modernizarea saboților de, de frână nu va putea fi uh, evitată. Domnul Telișca m-a întrebat uh, care este situația calendarului. Um, discuția pe care o purtăm acum este foarte importantă din acest punct de vedere, în urma uh, acestei dezbateri, în urma discuției pe care o vom purta și cu autoritățile naționale, vom înțelege care va fi calendarul necesar și uh, instrumentele la care va trebui să recurgem. În punctul de vedere al calendarului, în general, avem uh, decizia Swiss uh, elvețiană până în 2020. Urmează să fie adoptată o, o decizie în uh, Germania ca orizont limită tot anul 2020 și acestea sunt motivele pentru care ne-am dorit o abordare europeană cât mai repede posibil, astfel încât toată lumea să se poată alinia acestei date și pentru a nu crea probleme suplimentare cu posibilitățile, uh, posibilități de uh, modificare, de, de flexibilizare acestui uh, calendar, de a exista anumite derogări, ținând seama de riscurile pentru siguranță și alte tipuri de riscuri. În general, Cred că intenția din spatele acestei uh, pagini, domnule Fan de Camp, a fost să vă prezint un uh, rezumat. Am uh, trimis uh, o, o scrisoare președintelui Comisiei uh, dumneavoastră. Uh, cred că v-am pus la dispoziție și evaluarea impactului. Uh, și acest document de o pagină reflectă toate aceste, uh, toate aceste documente. La Amsterdam, cu ocazia, la Rotterdam, uh, în momentul în care vom organiza zilele dedicate Tenta, Tente, uh, cred că vom avea ocazia să discutăm toate preocupările părților implicate în acest sector pentru a putea uh, mergem mai departe cu această abordare, cu un calendar strict care să ducă la modernizarea în, întregii, uh, întregului material rulant. Ok, a minute. So, so... Vă mulțumesc. Uh, mai aveți un minut? Da, uitasem un lucru important. Ce încercăm deja să facem este să înțelegem dacă putem uh, folosi Fondul European pentru Investiții Strategice pentru a finanța modernizarea echipamentului uh, feroviar pentru a reduce zgomotul produs. Discutăm cu um, diferiți colegi de la Direcția Generală GROW, de exemplu, despre posibilitatea creării unui cadru uh, care să permită uh, care să permită autorităților naționale să introducă programe speciale de, pentru casarea materialului rulant vechi sau să încurajăm o asemenea schemă de casare pe plan european. Însă nu ar fi vorba doar de combaterea zgomotului, ci de efecte pozitive Uh, pentru siguranță și pentru respectarea, o mai bună protejare a mediului înconjurător prin diferitele posibilități de reciclare a echipamentului vechi și prin alte posibilități oferite industriei europene să uh, lucreze la dezvoltarea unor noi soluții tehnice pentru modernizarea flotei. Este o idee foarte bună, însă nu vă pot prezenta un calendar uh, precis. Este un subiect foarte dificil și este foarte devreme acum să vă dau informații suplimentare. Domnul președinte, din păcate trebuie să punem capăt acestei discuții. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru răspunsurile pe care ne le-ați uh, dat la întrebările care uh, v-au fost adresate și acum Trecem la următorul punct, grupul operativ pentru turism. Vă mulțumesc din nou. I think we should start. Please take a seat or leave the room if you are not. Ah, vă rog să luați loc sau să părăsiți sala dacă nu vă interesează acest punct de pe ordinea de zi. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Am ajuns la punctul 13 de pe ordinea de zi. Bine ați venit la reunirea, reuniunea de astăzi a grupului operativ pentru turism. Astăzi vom discuta manifestul pentru turism, un plan de acțiune redactat de acest grup operativ pentru turism. Acest manifest a fost distribuit și există copia sală și aici în sală. Înainte să dau cuvântul experților, aș dori să insist, să insist că salut această inițiativă. Tratatul de la Lisabona ne cere să întărim competitivitatea sectorului turismului în Europa. Trebuie să salutăm în plus că domeniile de acțiune al acestui manifest acoperă, se referă la aceleași priorități uh, publicate, amintite în ianuarie 2016 de comisarul de, uh, de resort. Unele din măsurile prezentate în această strategie au fost discutate și la comisia noastră, depășirea problemelor legate de activitățile sezoniere în, în turism și îmbunătățirea accesibilităților la destinațiile turistice. În octombrie am adoptat un raport din proprie inițiativă de care s-a ocupat colega noastră Izabela de Monte, raport care s-a uh, a discutat uh, provocările pentru sectorul uh, turismului care se regăsește și în acest manifest, de ca de exemplu digitalizarea și turismul durabil. Și acum o să dau cuvântul vicepreședintelui grupului operativ pentru turism, domnul Ișvan Uiheli, care a contribuit și el la redactarea acestui manifest. Aveți cuvântul, domnule Uiheli. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să prezint acest uh, manifest în prezența organizațiilor care au participat la redactarea sa. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte și secretariatului comisiei noastre pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit. Eforturile noastre au avut Uh, ca obiectiv crearea unui manifest care să vină în întâmpinarea părților interesate din uh, domeniul turismului. Sper că ne veți sprijini pentru a promova dialogul interinstituțional și uh, activitățile Parlamentului European. Avem nevoie de acest grup operativ pentru turism. Dragi invitați, dragi colegi, dragi colegi și mă pot adresa dumneavoastră cu aceste cuvinte, colege și colegi, pentru că toți cei prezenți în această sală își doresc să avem un sector al turismului care să ofere milioane de locuri de muncă cetățenilor europeni. Turismul este un sector economic foarte important și interesele acestui sector trebuie să fie reprezentate și mai bine uh, la aparate și mai bine pe lângă instituțiile europene. Cred că este o ocazie de bucurie crearea acestui plan de acțiune concret, redactarea acestei uh, declarații uh, principiale Trebuie să sprijinim cu toții această inițiativă și ne bucură faptul că astăzi asociații uh, de profil, reprezentanței uh, acestora au ocazia să ne prezintă propriile planuri. Un asemenea, un asemenea schimb, de, schimb de opinie ar trebui să fie organizat mult mai des, însă mă întreb dacă este suficient să scriem un asemenea manifest, să-l discutăm în Parlamentul European ei bine, nu cred că este suficient. Și tocmai acesta este motivul pentru care, domnule președinte, noi toți, europarlamentarii și ceilalți actori interesați, trebuie să ne implicăm în mod activ în promovarea, punerea în aplicare a acestui manifest. Auzim în mod repetat că nu există suficiente locuri de muncă în Europa și cerem reindustrializarea Europei și nu putem uh, nu putem uh, accepta faptul că turismul nu este amintit deloc în uh, planul de investiții Juncker, chiar dacă Uh, turismul are un potențial mare de creare de noi locuri de muncă. Știm că există milioane și milioane de uh, tineri șomeri, că în Spania, în Grecia, în sudul Europei, uh, foarte mulți tineri nu pot găsi un loc de muncă. Și dacă discutăm despre diferitele sisteme de educație duale care există în Europa, uităm să discutăm despre sectorul turismului, unde ar fi foarte ușor să fie create mai multe locuri de muncă pentru uh, uh, tineri. Turismul, în cifrele statistice europene, apare ca un uh, serviciu, uh, ca un sector al uh, serviciilor, care nu are o importanță prea mare economică. Cred că devine uh, Uh, evident pentru noi toți, să nu mai discutăm despre turism ca un sector de servicii, ci uh, despre un adevărat uh, sector economic, pentru că astfel putem să creăm un număr mai mare de parteneriate economice. Statele membre ale Uniunii Europene nu cred că ar trebui să sacrifice turismul pe altarul certurilor Uh, legate de competențe. Turismul, în general, trebuie să fie sprijinit mai mult uh, în Europa și uh, cred că am putea să culegem roadele acestor eforturi pe plan local în diferitele destinații turistice locale. Și acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților uh, diferitelor asociații din domeniul turismului. Am ales doar șapte reprezentanți, din, deși există 30 de asemenea uh, asociații uh, de specialitate și vă dau cuvântul, domnule președinte, pentru a ne spune um, cât timp uh, vor avea experții. Vă mulțumesc, domnule Uiheli. Nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție, însă experții știu deja că au la dispoziție doar 6-7 minute. Primul vorbitor este domnul Eduardo Santardan din partea Comisiei uh, Călătorilor Europene. Vă dau cuvântul. European Parliament, dear... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi membri ai Parlamentului, dragi colegi. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta o inițiativă unică în felul său care marchează istoria secolul 21. Este vorba de un nou factor de dezvoltare economică care generează 10% din PIB și angajează 25 de milioane de oameni, contribuind cu peste 35 de miliarde de euro la exporturile UE. Sectorul turistic uh, oferă multe beneficii secundare, uh, menținerea patrimoniului cultural, îmbunătățirea infrastructurii, întărirea comunității locale și cetățenia uh, europeană care este întărită. Destinațiile turistice sunt în creștere, dar sectorul turistic pierde în competitivitate față de alte regiuni în lume care creează un context mult mai primitor pentru călători. Pentru a putea avea politici de turism eficiente, e nevoie de o abordare comună la nivelul UE pentru a ține cont de impactul multiplu al sectorului și de actorii variați implicați sau afectați de turism. Aceasta include și agenții, agențiile turistice, turoperatorii, agențiile de cazare, agenții locali, restaurante, cafenele, Um, centre de atracție și divertisment, uh, lucrătorii din domeniul turismului și, bineînțeles, mulți alți actori. Însă, astăzi vă putem spune că toți acești actori implicați uh, s-au pus la oaltă cu un manifest comun. Este un document care subliniază prioritățile politice ale UE pentru sectorul turismului în următorii ani și este semnat de peste 30 de asociații europene din fiecare subsector turistic, atât la nivel privat cât și public. Trebuie să ne menținem competitivitatea, să avem o bună guvernanță, să menținem destinația turistică la nivel european, să îmbunătățim calificările și competențele, să întărim competitivitatea. Iată câteva dintre provocările cu care ne confruntăm în ziua de astăzi. Provocări pe care încercăm să le transformăm în adevărate oportunități. A sosit momentul ca eforturile comune ale industriei să aduc această problemă în atenția Parlamentului European. Este o adevărată onoare pentru noi să vă prezentăm acest manifest uh, în ziua de astăzi în fața dumneavoastră. Este un moment esențial pentru noi și, de altfel, um, Comisia Juncker, așa cum a anunțat uh, comisarul Biencovska la ultima întâlnire a Comisiei TRAN, arăta că trebuie să identificăm principalele priorități uh, de realizat în următoarele luni. Acestea vor fi prezentate astăzi uh, de către uh, această comisie pe care o prezidez. Am încredere că Parlamentul European și membrii acestei comisii vor oferi susținerea dumneavoastră pentru această inițiativă. Înainte de a încheia, aș vrea să mulțumesc tuturor asociațiilor implicate și secretariatului uh, din partea TRAN pentru angajamentul și pentru munca foarte bună. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au susținut această inițiativă și care au adus-o alături de doamna Țapardel, doamna Monteiro uh, și domnul Kramer în fața Comisiei TRAN. Mulțumesc! Tim Fairhurst European Tours Operators Association. Mulțumesc uh, și acum domnul Tim Fairhurst din partea ETOA, European Tours Operators Associations. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Pe măsură ce se semna uh, tratatul de la Lisabona, acesta permitea Uniunii Europene să promoveze competitivitatea în sectorul turismului, să creeze un mediu care să ducă la această dezvoltare, să încurajeze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici, dezvoltarea unei abordări integrate a turismului și pentru a se ține cont de interesele sectorului în politicile sale. Iată de ce cerem un nou plan de acțiune care să se bazeze pe aceste obiective, deci în acele domenii în care UE are competența în ceea ce privește ocuparea, mediul, transportul și așa mai departe. E nevoie de o abordare absolut orizontală pentru a putea face față acestei abordări integrate, competitive, așa cum este prevăzută în tratat și care să ducă la creșterea economică și locurile de muncă de care avem nevoie. În felul acesta putem rezolva problema lacunelor de reglementare sau a reglementării prin inițiative eficiente. Turismul este atât de important din punctul de vedere al locurilor de muncă, încât ne-am putea gândi la o eventuală comisie permanentă pe tema turismului. Și pentru că competența rămâne la nivel național sau regional, Uniunea Europeană ar putea analiza diversele uh, specificități și ar putea să susțină pentru o partajare a bunelor practici, în ceea ce privește uh, practicile locale de impozitare, de asemenea condițiile de siguranță, alimentație, cazare, problema ocupării, în special uh, lucrătorii sezonieri, reguli uh, care în unele state membre sunt foarte restrictive. O mai bună legislație va face ca veniturile pentru economia paralelă să scadă și ca IMM-urile și microcompaniile să prospere pe viitor. E nevoie de măsuri care să susțină în special IMM-urile și nu trebuie să sancționeze inovarea sau activitățile transfrontaliere. Și pentru a ține cont și de ultimele evenimente, v-aș face o sugestie care nu apare în acest manifest, și anume că avem nevoie de o platformă care să permită coordonarea și publicarea informațiilor din partea autorităților civile în urma unor incidente de natură teroristă în uh, sau în cazul altor evenimente care sunt importante din punct de vedere global, pentru că este nevoie de o informare foarte rapidă în mai multe limbi, pentru că piața peste tot ne cere o astfel de informație de care nu dispune industria, iar autoritățile civile, e de înțeles, au alte interese decât să ofere informații în legătură cu ce se întâmplă în Japonia, China și așa mai departe însă Uniunea Europeană trebuie să-și îmbunătățească răspunsul pentru că orice incident ne afectează pe noi toți, cu consecințe economice foarte mari și fără o astfel de informare rapidă s-ar putea ajunge la o suprareacție din partea pieței. Cum arată însă succesul pe piața turismului? Înseamnă să fii un actor activ uh, pe piața globală, înseamnă să ai multe locuri de muncă, înseamnă să ai un volum ridicat uh, sau depinde de uh, intervalul de ședere al călătorilor, e vorba de volumul de exporturi, uh, volumul de comerț intracomunitar, este vorba de opinia consumatorilor E vorba de foarte mulți uh, indicatori și trebuie să ținem cont și de părerea comunităților locale și a celor care nu sunt călători. Avem nevoie de indicatori de performanță care să țină cont de obiectivele strategice și avem nevoie de mai multe date cantitative și calitative, uh, lucru care ar trebui susținut uh, printr-o atitudine de reglementare. Bineînțeles, acțiunile trebuie să se potrivească cu declarațiile noastre. Dacă Comisia într-adevăr consideră că turismul este esențial pentru a genera locuri de muncă, în special pentru tineri, atunci e nevoie și de investiții. Finanțarea de care dispune Comisia pentru a îndeplini obiectivele tratatului în ceea ce privește turismul uh, sunt minime, lucru care ar trebui să se schimbe. Există sume care sunt disponibile pentru transport și care uh, ar putea fi afectate și la nivelul turismului. De asemenea, finanțarea este disponibilă din 11 surse, dar niciuna din aceste surse nu este obligatorie pentru turism. De aceea recomandăm o publicare a bugetului cheltuit pe turism anual și a beneficiilor obținute. În concluzie, trebuie să identificăm care sunt elementele, în afară de cele de reglementare uh, fiscale și a regimului de vize, deci care elemente ar putea să-și aducă contribuția pentru promovarea turismului și avem nevoie de surse bugetare suficiente. Mulțumesc. Christian de Mulțumesc, Christian de Baran, Hospitality Europe. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați, după cum știm, Turismul a devenit din ce în ce mai important pentru economia europeană pentru că este unul din sectoarele cele mai importante de viitor, care creează locuri de muncă și contribuie la creștere. În ciuda caracteristicilor uh, tipice Europei acum, uh, care se vor uh, care au afectat Europa în ultima vreme, turismul trebuie să fie în trebuie să continuă să, să lupte pentru ca să-și se afirme printre branșele importante și pentru aceasta este nevoie de mai multe măsuri. În primul rând, o reducere a uh, tuturor uh, sarcinilor administrative inutile. Viitorul uh, acestei uh, domeniu va depinde și de felul în care se aplică taxele și impozitele la nivel național și uh, la nivel local și de coerența acestora și competitivitate. Pentru a putea evalua impactul impozitării pe um, acest branșă, o ulcere Comisiei să lanseze un studiu pentru a putea face recomandări practice în sensul unor, unei creșteri și unor creări de lucruri de muncă. Impactul social pe economiile partajate, de asemenea, un punct important. Este clar că economia uh, schimbă Um, peisajul turismului și că în același timp există avantaje și dezavantaje pentru turism și în ceea ce privește protecția consumatorilor sau impozitele. Iar extinderea acestei branșe ar putea să afecteze și uh, locurile de muncă prin munca la negru și munca sezonieră. Dacă nu sunt uh, abordate bine toate aceste provocări, atunci există un pericol foarte mare. Raportul de monte și recomandările făcute de comisie ar trebui tocmai să ofere soluții pentru ca să facem față la aceste provocări. Dezvoltarea unor uh, linii directoare la nivelul Uniunii Europene este de asemenea importantă pentru ca să avem o concurență loială și un uh, nivel armonizat în ceea ce privește și impozitarea forței de muncă. Manifestoul uh, atunci când e vorba de raportul de monte, preia ideea protecției necesare a consumatorilor, uh, aspectelor legate de regulamentele legate de siguranță în sectorul turismului, care trebuie să se aplice așadar și la serviciile în domeniul turismului, care se aplică pe uh, bază comercială în cadrul shared economy. De asemenea, trebuie să se asigure transparența și neutralitatea pentru consumatorii online și pentru întreprinderile online. Rezultatele search-urilor online ar trebui să facă parte din domeniul de aplicabilitate al studiului și trebuie să fie incluse. Transparența pentru consumatori care fac căutări online este esențială și crucială pentru ca să se ia decizii uh, autorizate. În același timp, trebuie ca rezultatele să fie uh, puse la dispoziție tuturor consumatorilor și în niciun caz uh, nu ar trebui să uh, se uh, amestece publicitatea cu informația consumatorii trebuie să poată să dea click pe rezultatele care sunt neutre și nu care sunt, de fapt, parte din publicitate. Oricum o fi, uh, rezultatele și prezentarea rezultatelor nu trebuie să fie uh, de natură încât să inducă în eroare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru susținerea noastră pentru ca să rezolvăm aceste probleme. Vă mulțumesc și următorul uh, vorbitor, Adam Bodur. La European Cyclist Federation. Mulțumesc! Stimate domnule președinte, stimați deputați, uh, dumneavoastră sunteți membri ai Comisiei TRAN, deci cu siguranță vorbiți despre probleme și provocări în jurul sectorului transporturilor. Pot să vă asigur, din perspectiva turismului, că um, rețelele Europei sunt bine dezvoltate la nivel global în comparație cu restul uh, lumii. Și de aceea, propunerile pe care vreau să vi le fac se bazează deci pe o analiza pieței pe care le-am făc, am făcut-o și care arată că Europa este într-adevăr un potențial foarte mare, însă potențialul nu este exploatat la maxim. Dacă vorbim, de exemplu, despre călătoriile pe distanțe foarte mari, suntem câteodată mult mai uh, scăzuți ca performanță decât America, de exemplu. Dacă vreau să iau cea mai lungă călătorie cu trenul, dacă vreau să plec de la New York până la Chicago, atunci pot să îmi uh, iau biletul de tren într-un loc, dacă aș vrea să călătoresc de la Bruxelles până la Budapesta, deci 1400 de kilometri, nu pot să-mi iau uh, doar într-un singur loc, la un unic ghișeu, biletul de tren. Și dacă mai vreau să-mi iau și bicicleta cu mine, ce idee nebunească, atunci sunt chiar într-o mare dificultate. Și va trebui să schimb chiar de două până la patru ori trenul. De aceea vă spun că potențialul Europei nu este folosit la maxim nu este folosit la maxim, în ciuda faptului că Europa investește în uh, șosele de viteză mare și într-o îmbunătățire a transporturilor. De aceea vreau să vă vorbesc aici, în fața Comisiei de Transporturi, pentru și în numele turismului. Vă rog să țineți cont de asociația noastră atunci când investiți, de exemplu, în transport în Europa. Și când vorbim despre dezvoltarea transportului în Europa, nu vorbim numai despre o infrastructură lineară, cum ar fi cea feroviară, dar vorbim și despre serviciile transfrontaliere, vorbim despre ticketing, vorbim despre informații și promovarea informațiilor care lipsesc cu desăvârșire pentru uh, economiile Uh, de de de economiile turi, care includ turismul și care nu, nu stimulează întotdeauna um, turismul, turiștii și nu este surprinzător că din cauza unei lipse de infrastructură oamenii merg din ce în ce mai mult cu avionul. Deci aș vrea să țineți cont și de uh, turismul din perspectiva unui vizitator, unui turist. Dacă ne uităm uh, la aspectele concrete, e clar că trebuie să continuăm să investim în infrastructuri pe viitor, dar să ținem cont și de uh, perspectiva economiei generate de turiști. Trebuie să ne uităm la nivel local și regional. Dacă investim în uh, mobilitatea locală, Uniunea Europeană investește destul de mult în aceasta. Haideți să ne gândim, de exemplu, la locuri de, de parcare pentru autocare sau pentru um, la rutele de pistele ciclabile. Haideți să ne gândim la potențialul pe care l-ar putea aduce aceste piste ciclabile pentru turism nu numai pentru mobilitate, ci și din perspectiva turismului. Avem nevoie de um, servicii multimodale pentru pasageri. Să vă dau un exemplu, cel pe care îl menționam de fapt înainte, cu un singur uh, mod de transport. Dacă vrem o intermodalitate cu mai multe uh, Uh, mijloace de transport, e clar că Europa are nevoie de o mai bună strategie, de o mai bună reglementare, mai ales din perspectiva acestei economii generate de turiști și pentru aceasta, nu în ultimul rând, e nevoie de un ticketing uh, cu ghișeu unic. Suntem realiști, știm că aviația va juca un rol foarte important pe viitor, însă ceea ce am vrea să vă rugăm este să lansați un studiu despre impactul uh, inițiativei Cerul Unic și acordurilor în domeniul acesta pe turism. Deci, pe scurt, pot să vă spun că sectorul turismului este pentru toate eforturile pe care le faceți dumneavoastră de a atrage mai multe investiții în sectorul transporturilor și vă rugăm foarte mult să țineți cont de oportunitățile pe care le aduce această economie generată de turiști atunci când investiți în transport. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, nu vreau să menționez decât că suntem Comisia pentru Transport și Turism, așa ne numim noi. Iar acum Cristina Nunes de la Um, de la rețele pentru, rețeaua pentru turism competitiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, stimați reprezentanți ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să vă introduc acest manifest de priorități în ceea ce privește sustenabilitatea. Prima nouă recomandare ar fi să ținem seama de necesitățile turismului durabil în momentul în care promovăm orice nouă inițiativă în turism. În mod sigur, uh, turismul uh, durabil nu este o temă nouă, însă are o caracteristică orizontală. Drept urmare, trebuie să se bucure de atenția instituțiilor europene. Acest manifest cere Comisiei Europene să identifice necesare prin care se monitorizează gestionarea acestui turism durabil prin promovarea uh, ETIS, un uh, sistem bazat pe criterii uh, de dezvoltare durabilă. Trebuie să fie analizate necesitățile de călătorie, preferințele și tendințele care există. Acest sistem ETIS nu cere doar o promovare mai mare, dar și o aliniere mai fină, software-uri uh, țintite pentru necesitățile turismului. Durabilitatea înseamnă și folosirea de instrumente de jos în sus și uh, investiții într-o gamă largă de destinații. Suntem convinși că nu putem gestiona ceva care nu poate fi măsurat. Durabilitatea este legată direct de competitivitate și de uh, bună guvernanță. Punerea în aplicare cu succes a politicilor uh, dedicate turismului la toate nivelele de uh, guvernanță cere Uh, criterii uh, comparabile pentru a uh, înțelege care este situația concretă. Din durabilitatea trebuie să fie privită împreună și cu criteriile de mediu și sociale. Apoi ne-am dorit un program uh, concret de cooperare între Comisia Europeană și Organizația uh, Mondială a Comerțului când vine vorba de mm, punerea în aplicare a programului dedicat în anul 2017 uh, dezvoltării și turismului durabil. Avem nevoie de un plan dedicat destinațiilor durabile de turism care să țină seama de infrastructură, de exemplu Turismul are nevoie de o viziune pe termen uh, lung, de protejarea resurselor și în asemenea plan ar putea să contribuie la atingerea obiectivelor care țin de protejarea mediului înconjurător și de o mai bună uh, ocupare a forței de muncă, să țină seama de diferențele când vine vorba de calitatea uh, vieții în uh, diferitele regiuni ale Uniunii Europene și uh, cred că ar trebui să participe toate organizațiile relevante, atât din Europa cât și de pe plan internațional, pentru a uh, promova aceste idei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul Kerstin Hovald din partea uh, FFAT. Stimați membri ai Parlamentului European, dragi invitați, dragi colegi, mă bucură să am ocazia să vă prezint prioritățile urgente din punctul de vedere al calificărilor și uh, aptitudinilor necesare în uh, turism. Știți, poate că de curând am uh, propus un pilon social pentru drepturile sociale, unde se spune că um, educația, învățământul pe întreg parcursul vieții sunt importante pentru a avea o egalitate de șanse um, pentru a a avea acces pe piața muncii. În domeniul turismului există câteva priorități. Trebuie să ne asigurăm că programele de educație și pregătire vocațională răspund necesităților adevărate ale turismului și acest lucru este posibil doar prin implicarea tuturor părților interesate. Trebuie să ne asigurăm că se țină seama de noile cerințe în uh, turism, cunoștințe informatice, uh, ling- uh, lingvistice, cunoașterea tuturor problemelor legate de sensibilitățile alimentare, uh, substanțe alergene și așa mai departe. Știm cu toții că întreprinderile mici și mijlocii au un, uh, un rol important în domeniul turismului și acestea au nevoie de un sprijin special pentru a-și uh, pregăti cât mai bine personalul deci trebuie să găsim uh, posibilitățile de a mm, oferi uh, cursuri de pregătire profesională pe internet dedicate întreprinderilor uh, mici și mijlocii. În general, într-adevăr, nu trebuie să reinventăm în mod repetat uh, roata. Există foarte multe programe pe plan uh, european în care sunt uh, implicate diferite servicii ale Comisiei Europene și parteneri la nivel uh, național și regional. Deci, din punctul de vedere al calificărilor și uh, aptitudinilor, avem nevoie de o mai bună coordonare a programelor care există deja pe plan european și de un mai bun schimb de bune practici care există și ele. Trebuie să folosim mai bine instrumentele existente, toate rețelele uh, existente din acest punct de vedere. În al doilea rând, știm cu toții că în sectorul turismului sunt implicați foarte mulți tineri. Pentru foarte mulți tineri, un loc de muncă în domeniul turismului este primul loc de muncă pe care îl au uh, pe piața muncii, deci turismul, în mod evident, are, poate avea un rol important pentru a atrage tinerii pe piața muncii și, și din acest punct de vedere cred că putem pleca de la instrumentele existente, Garanția pentru Tineri, Alianța Europeană pentru Ucenicii, dar și un proiect uh, pilot propus de Comisia dumneavoastră și, din nou, ar fi foarte important ca toate părțile interesate să participe. Nu trebuie să uităm însă și programele inovatoare în domeniul uh, educației pentru a pentru a pregăti tinerii care au un loc de muncă sezonier să găsească un loc de muncă mai uh, permanent. Nu cred că se există suficiente informații uh, legate de locurile de muncă care pot fi găsite în sectorul turismului. Poate am putea crea un uh, portal pe internet cu aceste locuri de muncă disponibile și în plus uh, Trebuie să ne asigurăm că nu doar atragem oamenii în acest uh, sector, dar îi și păstrăm. Și pentru acest lucru trebuie să creăm adevărate locuri de muncă cu condiții de muncă uh, adecvată și să oferim oportunități egale tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dau acum cuvântul lui Luis de Grande Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și bun venit celor șapte organizații care se află astăzi aici. Așa cum uh, a spus foarte bine domnul președinte Kramer, uh, aceasta nu este, nu, doar, nu este doar Comisia de Transporturi, ci și de Turism. Așa că vreau să îi salut aici și să le mulțumesc celor care au elaborat acest manifest, pentru că uh, au dat uh, dovadă de inteligență pentru a trece peste articolul 195 din tratate, care uh, cere o armonizare, dar, uh, pe de altă parte, permite comunității europene să ajungă la contextul necesar pentru astfel de armonizare. Am spus-o de multe ori aici la Parlament și nu dorim să reiterăm acest lucru astăzi pentru că manifestul include toate elementele pozitive pe care le reprezintă turismul ca și industrie și cu acea dimensiune dublă socială, în primul rând din punct de vedere cultural și a angajării. Manifestul are inteligența de a cere uh, o dimensiune transversală, pentru că deși nu putem ajunge la o armonizare, putem avea o putere de influență pentru ca turismul să aibă o influență decisivă la nivelul tuturor uh, sectoarelor de activitate. Și știm că pentru unele țări, precum uh, a mea, Turismul este industria cea mai importantă și turismul reprezintă o sursă de venituri din ce în ce mai mare pentru țările emergente care caută locuri de muncă prin promovarea uh, propriilor calități naționale. Deci uh, salut acest manifest este un document excelent uh, și este vorba aici de un exercițiu de inteligență care ne permite să trecem peste această interdicție din articolul 195 și în același timp ne permite să facem un apel pentru multe din acele elemente pe care uh, le-am definit aici, cum ar fi, de exemplu, durabilitatea. Este un element esențial pentru că această dezbatere să nu dureze doar un sfert de oră, ci să se aplice uh, în fiecare clipă și pentru ca turismul să fie un factor de uh, prosperitate, de generare de locuri de muncă și de bogăție pentru toată lumea. Tapadel. Doamna Zapardel are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În primul și în primul rând uh, vreau să, să felicit industria turismului european pentru că este atât de unită și pentru că arată în mod evident cât de mult își dorește să contribuie la dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Și n-am să mai menționez toate lucrurile menționate aici, în acest manifest, pentru că sunt evidente și sunt foarte necesare. Reprezintă un plan de acțiuni și vocea turismului european, o voce care din păcate nu este luată în considerare foarte mult de instituiile europene i nici de comisia europeană i acesta este cel mai mare regret al meu pentru că turismul european face foarte multe pentru economia europeană în termeni de cretere economică de produs intern brut de profit de locuri de muncă i practic se susine singură. problema cea mai gravă este din punctul meu de vedere faptul că de la nivelul instituiilor europene suportul nu este atât de clar și de evident și aș vrea ca întâlnirea de astăzi să reprezinte un prim semnal că se schimbă această viziune și această paradigmă și aș vrea să, să luăm în considerare toate aceste lucruri. Mulți dintre noi suntem foarte conștienți de aceste lucruri, le repetăm în mod constant în cadrul comisiei, comisiilor de specialitate din Parlamentul European, le, le transmitem în mod constant și Comisiei Europene în uh, dialogurile să spunem, formale pe care le avem cu ei, dar și în cele informale și cred că este momentul să se schimbe acest lucru. Într-adevăr, suntem în, în uh, interiorul Comisiei de Transport și Turism a Parlamentului European și cred că dacă această comisie se numește Transport și Turism, trebuie să acorde în egală măsură importanță atât transportului și a turismului și nu numai a legăturilor dintre ele, ci și a aspectelor particulare pe care fiecare dintre aspectelor particulare pe care fiecare dintre aceste domenii le are. De asemenea, toată, tot această industrie a turismului european ne-a oferit sprijinul și vreau să le mulțumesc în solicitarea către Comisia Europeană de desemnare a unui an european al turismului și al patrimoniului cultural, o solicitare pe care, să spunem, pe, pe jumătate am obținut un răspuns pozitiv pentru că am, avem comunicarea din partea Comisiei Europene pentru nominalizarea anului 2018 ca anul patrimoniului cultural la nivel european, dar consider că poate nu a fost suficient efort din partea noastră a instituțiilor europene să facem Comisia Europeană să înțeleagă cât de important este turismul și că turismul are nevoie nu numai de un an european al turismului, ci într-adevăr de acea strategie europeană pentru dezvoltarea turismului, acea strategie care nu vine. Așteptăm din partea Comisiei Europeană planul de acțiuni pe care ne-a promis că îl va prezenta cât de curând. Cred că acest document reprezintă un, uh, să spunem, un instrument foarte util pentru acest plan de acțiuni și aștept uh, pe parcursul acestui mandat ca reprezentanții comisiei europene și noi europarlamentari să înțelegem că totuși turismul european are nevoie de o strategie de dezvoltare o strategie care nu a fost în ultimii cinci ani nici măcar reînnoită avem o simplă comunicare din anul două mii zece care este evident cât de depăită este după atâtea lucruri care s au întâmplat în ultimii cinci ani la nivel european. Și o ultimă frază i am să închei vorbesc de multe ori cu reprezentanii statelor membre ministere Uh, autorități naționale din, uh, din, uh, din domeniul turismului și îmi spun într adevăr vorbim de problema de subsidiaritate în ceea ce privește turismul dar îmi spun foarte clar și fără, foarte evident că fără sprijin european fără investiții europene care din păcate în planul juncker nu se regăsesc pe turism nu se pot susține și că într adevăr trebuie să se schimbe ceva în perspectiva de a acorda sprijin și suport de la nivel european către statele membre pentru dezvoltarea turismului. Mulțumesc frumos! Vielen Jill Evans. Jill Evans. Um, Mulțumesc. Aș vrea și eu să salut evenimentul de astăzi. Cineva spunea mai devreme că este un eveniment uh, unic. Este uh, încurajator să vedem cum uh, diversi actori uh, își pun uh, forțele la oaltă pentru a promova această agenda politică, exact cum am dorit-o și noi. Numărul de chestiuni care sunt uh, acoperite de aceste prezentări reflectă foarte bine importanța turismului, care afectează viața noastră sub mai multe aspecte. Există aici un element important, cel al IMM-urilor, esențial din punctul de vedere al economiei, un turism fără obstacole și asta nu doar pentru a putea călători în alte state membre, ci și din punctul de vedere al accesibilității, lucru pe care l-am promovat aici la Parlament pentru persoanele cu dizabilități și Deși uh, există aici o subliniere a importanței uh, uh, durabilității, cred că turismul și-ar putea juca rolul și pentru a atinge obiectivele în ceea ce privește schimbarea climatică, o altă temă de care ne-am ocupat aici la Parlament. Aș pune însă o întrebare foarte concretă din punctul de vedere al formării și al uh, capabilităților. În manifest se arată că 25 de milioane de persoane sunt angajate de turism de această industrie care este foarte extinsă și uh, care uh, cere anumite competențe practice. Eu reprezint țara Galilor și un raport recent uh, al guvernului nostru, care a fost publicat, arăta că turismul deseori nu este perceput uh, ca o alternativă de calitate din punctul de vedere al carierei profesionale. Este un lucru îngrijorător și um, o altă organizație din uh, uh, Regatul Unit arată că în acest sector există o lipsă de competențe și 21% din angajatori arată că personalul nu dispune de competențele necesare în turism. Există aici o altă problemă care are legătură și anume aceea de a menține personalul pe termen lung. Unul dintre vorbitori arăta cât de importanți sunt tinerii pentru că uh, turismul angajează de trei ori mai mulți tineri sub 21 de ani față de celelalte sectoare de activitate. Deci există multe elemente importante aici, mai sunt multe de făcut pe viitor, tocmai pentru a promova importanța turismului față de opinia publică în general. Vreau să vă întreb de aceea uh, cum considerați că putem uh, merge mai departe pentru a acorda destulă importanță acestui sector și pentru a acorda importanță acestor competențe profesionale de care e nevoie. Mulțumesc. Thank you. Thank you, Chairman. Yeah, and I'd just like to say... Mulțumesc de tărclun. Mulțumesc. Documentul acesta reflectă toate elementele care sunt esențiale pentru turism. Uh, s-a vorbit aici despre microcompanii și despre IMM-uri care sunt de asemenea esențiale. S-a vorbit și despre importanța competențelor și de nevoia de a promova turismul ca și carieră profesională. Cred că aici există oarecare lacună și faptul că există o lipsă de competențe în acest uh, sector, o lipsă de competențe lingvistice, de asemenea, arată că trebuie să facem eforturi în acest domeniu. Există o serie de competențe, nu doar cele menționate, care ar trebui întărite și Federația uh, de turism în domeniul hotelier a arătat că problema competențelor profesionale este una dintre principalele pro probleme cu care se confruntă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să salut și eu acest manifest, care va fi esențial pentru munca noastră de viitor în toate aceste domenii. Câteva cuvinte ținând cont de regiunea din care vin. Eu vin din nordul Suediei și în anii 90, în strategia de dezvoltare regională, se spunea că turismul era principalul sector de activitate pentru noi. Au existat multe programe din fondurile de dezvoltare regională și mulți bani europeni au fost alocați în acest domeniu, în turism. Am lucrat astfel de timp de 20 de ani și am reușit uh, să punem mână-mână turismul și uh, durabilitatea. Am făcut legătura și cu cultura gastronomică, care avea uh, o influență directă asupra turismului. Toate acestea au dus și la dezvoltarea um, universităților cu specific pe turism. Și tocmai pentru că avem o responsabilitate în domeniul turismului, așa cum regii este responsabil pentru dezvoltarea regională, cred că în cele două comisii ar trebui să lucrăm împreună, așa cum și la comisie ar trebui să se lucreze între cele diverse uh, DG-uri. Pentru că putem învăța foarte mult unii de la alții și uh, există exemple foarte bune care ne pot îndruma pe viitor. Uh, o mai bună dezvoltare a turismului este necesară și pentru asta e nevoie și dezvoltare regională. Aceasta generează locuri de muncă și tocmai de aceea uh, noile destinații turistice sunt importante pentru a atrage cât mai multă lume. Avem nevoie și de input european pe de altă parte și să nu uităm că chiar în ziua de astăzi multe fonduri structurale sunt disponibile pentru a susține turismul în regiuni uh, locale. Uh, acolo unde s-a hotărât că acest element este esențial pentru economie. Deci, în primul rând, cred că ar trebui să avem un studiu comun între TRAN și regii pentru a vedea cum putem susține turismul prin fondurile structurale. Noi nu știm, dar poate că la regii se știe mai mult sau poate la comisie se știe mai mult. Uh, o a doua propunere pe care o aș face-o. Ar trebui să alegem 10 sau 15 regiuni de exemplu, în Europa, în care turismul să fie considerat ca activitate cheie, să vedem uh, cum funcționează. De exemplu, regiunea mea ar putea fi o astfel de regiune, dar există și altele, să le comparăm între ele, să vedem ce au făcut, ce, au, ce experiențe pozitive au avut, cum putem învăța unii de la alții și cum putem integra obiectivele orizontale existente atunci când e vorba de turism. Pentru că putem învăța foarte multe de pe urma studiilor făcute până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Aguilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu aș vrea să întârziem prea mult pe acest subiect, pentru că, de fapt, în această comisie de transport și turism, în care um, vedem astăzi un lucru foarte clar, este bine că, independent de diferitele noastre politice, de opiniile noastre care țin de grupul din care facem parte, un lucru se distinge foarte clar și anume că astăzi, prin acest manifest, fie că e vorba de sectorul privat sau sectorul public, am reușit să stabilim un obiectiv comun. Mi se pare foarte important ca acest sector um, să fie perceput în fine ca un sector orizontal, atât în domeniul privat cât și în cel public. Există elemente comune, fie că e vorba de servicii publice sau private. E un lucru care trebuie să treacă dincolo de diferențele politice și salut acest manifest pentru că este o primă tentativă în acest sens. Mă bucur foarte mult uh, să constat că putem și noi să contribuim la ceea ce scrie în manifest și salut de aceea foarte mult raportul cu privire la turism, pentru că acest raport uh, a fost primit foarte bine. Dacă este în continuare primit la fel de bine, mă bucur foarte mult și că în acest manifest foarte multe din uh, propunerile pe care le-am înaintat noi în, uh, în inițial uh, au fost preluate. Deci înseamnă că noi avem ceva de spus. Suntem cu toții pe cale să facem eforturi într-o direcție pentru un obiectiv comun. Iar instituțiile europene, această comisie aici, dar și Comisia Europeană în general, trebuie să înțeleagă că avem un obiectiv comun. Sectorul turismului poate crea mult mai multe locuri de muncă, ceea ce e esențial pentru regiuni, e esențial pentru Europa. Trebuie deci să facem eforturi în continuare, nu este destul acum, trebuie să vorbim cu o singură voce, să stabilim care sunt obiectivele generale pentru turism și să reprezentăm apoi acest manifest. Toți colegii care au luat cuvântul înaintea mea au spus același lucru, au spus că punctul acesta trebuie să fie manifestul un prim pas într-o direcție pentru toți, pentru ca tocmai Comisia Europeană să fie convinsă în fine să ia măsuri uh, concrete. Și că acesta e primul pas. Așadar, e vorba aici și de stimulări uh, economice, stimulări uh, financiare, dar și un schimb de cele mai bune practici cu respectarea subsidiarității, după cum au zis și alți colegi, și cu uh, particularitățile fiecărui stat membru care trebuie uh, respectate, dar totuși avem obiective comune și putem să apărăm cu o voce unică în fața Comisiei pentru a spune în fine cât de important este acest sector pentru economia noastră. Și sigur că trebuie să colaborăm și cu celelalte comisii parlamentare din Parlamentul European. Există teme care privesc și alte comisii, nu numai a noastră. Dar aș vrea să folosesc ocazia prezenței comisiei aici um, pentru ca să menționez două, trei puncte. Documentul acesta este esențial, spuneam, și întrebarea care se pune e cum putem acum, împreună, să facem ceva la nivelul regiunilor pentru ca să se implementeze ceea ce scrie aici. Cum putem să aducem programul acesta concret la cetățenii din regiuni. Doamna Biencovska a fost rugată să facă un plan concret, au mai zis-o și alții, și întrebarea este cum putem să ne unim forțele acum pentru ca să nu se lucreze în paralel. Și uh, vreau să mai uh, spun și că regret că am făcut mai de mult o propunere de care uh, era toată lumea destul de mulțumită să se preia această propunere uh, dar eu zic că documentul acesta trebuie să fie cunoscut și pentru IMM-uri. Și IMM-urile și toți cei implicați trebuie să fie informați că există manifestul. Multe persoane sunt implicate în sectorul turismului și nu mi se pare că funcționează bine comunicarea în rândul IMM-urilor. S-a făcut o propunere ca acest manifest să fie tradus în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și pentru ca toată lumea să știe care sunt posibilitățile de finanțare, mai ales pentru IMM-urile din turism. Pentru că, până la urmă, pentru ei este. Și regret că am fost informate de curând că traducerea se va face, dar nu în toate limbile, foarte multe limbi nu sunt considerate și dintre care și portugheza nu a fost selecționată, ceea ce este un obstacol în calea IMM-urilor, în calea turismului în general, dacă nu toată lumea are acces la informații. Este foarte păcat că nu s-a tradus sau nu se va traduce documentul în toate limbile. Vreau să punctez acest lucru pentru că mi se pare regretabil. Iar apoi, în final, după părerea mea, în legătură cu prevederile pe care le vedem aici, și cu implicarea tuturor uh, părților interesate, se pune problema finanțării și uh, tuturor modalităților de finanțare. În primul rând, trebuie finanțate cele mai bune practici. Eu zic că am lucrat destul de bine până acum, facem eforturi în comisia noastră pentru transport, pentru turism, să continuăm cu aceste variante pe care să le și transmitem după aceea. Mulțumesc foarte mult, Izabela de Monte, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor pentru contribuții și mai ales din partea celor care au prezentat uh, studiul, pentru că aceștia sunt de fapt interlocutorii noștri permanenți pentru ca să delimităm o politică a turismului împreună, noi deputații, împreună cu Comisia. Eu cred că aceasta trebuie să fie abordarea pe care să pornim. Guvernanța turismului nu mai poate să fie doar o chestiune care se ține de serviciul public, ci trebuie să implice și uh, privații ca actori aici. Aș vrea să repet încă o dată că e vorba de o industrie. Nu putem să mai percepem turismul ca fiind uh, o prestare de servicii. Și trebuie să spunem aceasta și pentru a înlătura orice alibi posibil. Industria turismului trebuie să fie cu, considerată cu demnitatea care îi revine unei industrie care are al treilea loc uh, în Europa. Și deci angajamentul trebuie să fie la înălțime, mm, să ne implicăm cât se poate de mult. Și aici trebuie să nu uităm un lucru. Ceea ce se investește în turism este ceea ce, de fapt, se investește în teritoriu, la uh, nivelul regiunilor faptul că nu permitem dumpingul social, uh, faptul că antreprenorii de la nivel local vor putea fi finanțați și vor putea fi stimulați direct. Deci e vorba de un sector în care chiar putem influența concret și putem să investim. Manifestul uh, aduce cu sine multe elemente pe care le-am introdus și în uh, raportul cu privire la provocările turismului în Europa și aș vrea să subliniez, așa cum s-a mai spus de curând, că e nevoie de o politică fiscală pentru acest domeniu, pentru că toată lumea trebuie să plece de la același nivel. E clar că acesta e un element care poate să facă o diferență și vreau să mai adaug un punct pentru a fi și mai concretă. Trebuie să fim totuși pragmatici aici și de acum încolo mai ales. Eu nu sunt uh, împotriva taxelor locale și uh, taxei de sejur, dar cu anumite condiții, pentru că știm că există orașe care aplică o taxă de la 4,50 euro în plus. Mie mi se pare că este enorm nu se justifică o astfel de cifră pentru taxa de sejur, care ar trebui să fie legată strict de o destinație turistică, după definiția clară a acestuia, pentru că această taxă este ceva care influențează influențează uh, și uh, oferta turistică. În primul rând trebuie să fie reinvestită în oferta turistică. Iar apoi un alt element important, digitalizarea nu se poate pune un semn de egal între digitalizare și cercetare în rețea, dar după părerea mea e un element extrem de important să vorbim despre disponibilitatea datelor, pentru că dacă nu avem disponibilitatea datelor, atunci nu vom putea nici să ne programăm uh, acțiunile viitoare. Iar apoi călcâiul lui Ahile este cel al transportului local. Numai un mic procent al, uh, al turiștilor utilizează transportul local. Deci noi, comisia noastră, au, avem această obligație de a schimba percepția uh, transportului local, să se creeze o capilaritate, dacă putem spune așa, pentru ca turismul să penetreze până în cele mai mici ramuri și să se facă dintr-o manieră sustenabilă, prin toate formele de transport care să fie mult mai compatibile cu uh, obiectivele de mediu. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru că cred că uh, la toate nivelurile se face foarte mult pentru această branșă și uh, această branșă este fundamentală pentru ocupare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Următorul vorbitor, Renaud Muselier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru prezentare vă mulțumesc în primul rând. Doar o remarcă scurtă la început. Ați constatat că toți care au luat cuvântul aici, toți deputații vorbesc în limbi diferite și mi-e teamă și mă, mă surprinde să văd că președintele și alții uh, din uh, comisie au luat cuvântul în engleză. Europa este multiplă, este variată, este frumoasă, este tocmai îmbogățită prin aceste tradiții și turism, turismul face parte din această diversitate și dacă nu respectăm acest lucru, degeaba promovăm turismul. Eu vin dintr-o țară, Franța, care este cea mai vizitată țară în Europa, dintr-un continent care este cel mai vizitat din lume. Eu sunt delegat al uh, regiunii Provence-Alpes-Côte d'Azur, care este prima destinație de turism în Franța. Eu am încredere în aleșii locali și știu că toată lumea a făcut eforturi pentru ca în nord, în sud, peste tot, în vest, în est, avem același număr de turiști, măcar uh, în funcție de ofertă, pentru că oferta este foarte variată. Dar nu Europa o să schimbe lucrurile. E clar că trebuie să ținem cont de ceea ce avem. Constat însă că, de exemplu, noi la Marsilia am câștigat proiectul Capitala Europeană al Culturii. A culturii uh, Marsilia este un oraș de cultură, dar ceea ce am putut pune pe picioare a fost uh, Um, ceea ce ne-a făcut să țintim la 12 milioane de turiști, am avut 14 milioane chiar. Deci dacă avem un label, label dacă avem uh, un proiect care este validat și încurajat de alții, poți să te pui pe treabă și această chestiune trece prin mijloacele tehnice, fie că e vorba de wifi, de tren, de biciclete, e vorba de o ofertă globală pe care trebuie să o prezinte fiecare teritoriu cu competențele sale și asta este ceea ce trebuie să integrăm. Ceea ce propun este ca să se țină cont de concurența mondială, pentru că concurența mondială e foarte puternică și e clar că nu vom putea să uh, nu considerăm aspectele de securitate și de terorism. Dacă poate înainte mergeați în Iordania, astăzi sigur nu mai mergeți, deși este splendid acolo și iordanienii sunt la, în continuare foarte drăguți. Uh, dacă mergeți, poate nu mai mergeți în Tunisia pentru că nu, sunt atentate, deși tunisienii nu, nu s-au schimbat cu nimic, dar pentru că vă e frică. Ați avut atentate la Paris, bineînțeles că a scăzut turismul cu 20%. Aceste chestiuni sunt tranzitorii, durează cam cât durează și memoria oamenilor în funcție de informațiile pe care le avem și efectul repetitiv joacă un rol important aici. Dar noi, în Europa, avem față de continentul african și sud-american Iată ce se întâmplă la Acapulco. Acolo poți să mergi să dansezi, se puteai să mergi să, să, să dansezi, să faci um, plonjare, dar acum nu se mai poate merge pentru că ești asasinat. Deci, uh, acum noi avem altă posibilitate de a schimba lucrurile datorită democrației, datorită securității, să mai atragem oamenii în ciuda evenimentelor și de aceea trebuie să ne bazăm pe aleșii locali pentru ca ei să ne facă o ofertă turistică în consecință. Și eu propun ceea ce au propus de fapt și ceilalți colegi care au luat cuvântul, care apără valorile teritoriului nostru. Și anume, să pe baza capitalei europene a culturii sau pe baza capitalei europene a sportului să creăm o capitală europeană a turismului. Am putea să o facem în țări diferite, am putea să o facem pe teme, cum ar fi litoralul, de exemplu, sau rural, biodiversitatea, muntele, uh, sau circuite, circuite gastronomice sau altele tematice în 10 orașe, de exemplu. Și am putea astfel să avem un factor de multiplicare care să pună în valoare exact tocmai um, folclorul suedez față de peisajul portughez uh, sau uh, de bogățiile din Marsilia. Toate acestea se pot uh, face și nu costă prea mulți bani deloc și ar merge în sensul a ceea ce ați spus dumneavoastră cu formarea și locurile de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! Danke sehr, jetzt mit dir. Vă mulțumesc, domnul Chiercas. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și o să vorbesc în uh, limba elena. Manifestul care ne-a fost prezentat uh, astăzi. Este un document foarte interesant și această colaborare este rezultatul uh, cooperării între diferitele asociații din domeniul turismului și ni se cere noi instituțiile europene să ne asigurăm că transportul, că Europa rămâne o destinație importantă turistică. Pentru o țară care se confruntă cu o criză economică ca și Grecia, turismul reprezintă principala sursă de creare de noi locuri de muncă. Discutând despre uh, criza economică, uh, primarul, primarul de, de pe insula Lesbos a invitat uh, Comisia Libe uh, săptămâna trecută. Această insulă a fost vizitată de sute de mii de refugiați și primarul insulei respective ne-a spus că prezența unui număr atât de mare de refugiați nu este o nu reprezintă o problemă pentru că au diferitele uh, capacități pentru a-i uh, primi și că hotelurile sunt rezervate în, uh, totalit- în totalitate timp de luni de acum înainte. Și cetățenii europeni au turiștii care vizitează în continuare insula Lesbos dau și ei dovadă de solidaritate. Aceasta, aceasta este cea mai bună posibilitate de, a, de a-ți exprima solidaritatea, pentru că astfel se va permite comunităților locale să supraviețuiască. Deci dacă ne dorim ca Europa să rămână în continuare o importantă destinație turistică, ar trebui să promovăm mai multe fațete ale turismului european. În primul rând, aș dori să spun mai multe lucruri despre economia participativă. Trebuie să creăm pentru aceasta un nou cadru, pentru că în ultimele luni am avut uh, 50% uh, uh, uh, în plus sosiri în Grecia, chiar dacă reducerea reducerea nopților petrecute în hotel ne demonstrează că turiștii vin în Grecia, însă nu mai stau la uh, hoteluri. Își petrec noaptea în alte locuri, dar consumă în continuare și participă la dezvoltarea economiei uh, elene transparența trebuie să fie importantă. Um, raportul de, de, de Monte se referă la necesitatea de a avea transparență și aș dori să întreb, să întreb cum este posibil ca un asemenea raport să ne ajute să mergem mai departe, să înțelegem mai bine cum trebuie să punem în aplicare măsurile propuse în toate uh, sectoarele turismului. Vă mulțumesc, sună domnul președinte. Înainte, înainte de a da cuvântul experților pentru a răspunde, aș avea și o remarcă scurtă. Adam Bodor s-a referit la ticketing, la emiterea biletelor și așa mai departe. Parlamentul European, în urmă cu cu, în urmă cu 8 ani a început să discută cu Consiliul această problemă, cerem emiterea unui singur bilet uh, pentru întreaga Europa și discutasem și de posibilitatea de a-ți lua bicicleta în uh, tren, însă poziția a fost uh, diluată de către, de către Consiliu și din păcate, această normă nu a fost pusă în aplicare. Parlamentul a mers foarte departe, însă ar trebui să se implice și Comisia Europeană și statele membre. Um, se pare că în uh, Austria, până la sfârșitul anului, va fi posibil uh, îmbarcarea unui tren și cu o, o bicicletă. Și uh, transportul feroviar este mult mai important decât croazierele, de exemplu. Însă, este evident că are și efecte negative și aș dori să știu care este și situația um, și acestei forme de turism, pentru că nu toate formele de turism au un uh, impact uh, pozitiv asupra orașelor uh, care sunt destinații. Și vă dau cuvântul pentru a ne răspunde. Nu avem foarte mult timp, deci vă rog să ne oferiți răspunsuri cât mai succinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am convenit cu secretariatul că vom răspunde în scris tuturor uh, întrebărilor care ne-au fost adresate. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l uh, oferiți. Uh, v-am fi și mai mulțumit dacă ați, ne-ați sprijinit prin măsuri concrete. Aș dori să îmi exprim îngrijorările în legătură cu o unitate, cu unitatea care se ocupă la Comisia de, de Turism, Um, care nu are suficient personal, ceea ce nu reflectă importanța economică a turismului în uh, Europa. Și am dorit să reiterăm apelul adresat Parlamentului European de a exercita presiune asupra, asupra Comisiei Europene de a spori bugetul unității care se ocupă de turism, să Uh, sprijinim echipa uh, doamnei uh, Carla Corața, care este prezentă aici, pentru că nu avem nevoie de noi idei, ci de mijloace suplimentare pentru a sprijini toate aceste măsuri de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Aș dori să, să, să continui în franceză, dacă îmi permiteți. C'est pas tout en anglais. Îmi pare rău, dar va trebui să vorbesc în engleză. Why it was in English is because... Da, am uh, vorbit în limba engleză pentru că acest exercițiu a fost un caracter informal. Nu am dispus de foarte multe resurse, de foarte mulți bani și uh, ne-am reunit pentru a elabora acest uh, manifest și, într-adevăr, ar trebui să fie tradus în toate limbile uh, el uh, trebuie să fie un punct de plecare nu doar pentru măsurile uh, luate de la Bruxelles, dar uh, cred că europarlamentarii ar putea să discute cu reprezentanții regiunilor despre instrumentele de care ar avea nevoie și dacă acest manifest sau cel puțin rezumatul său ar putea fi tradus în toate limbile europene, acest lucru ar fi deosebit de important pentru sectorul turismului. Mulțumesc, Cristian de Baran. O să repet uh, cele spuse de colegii mei. Desigur, cred că avem în fața noastră oportunitatea uh, importantă și să nu uităm potențialul 100 de milioane de turiști care ar putea vizita Europa în uh, următorii 50 de ani și în acest context să avem o strategie comună care să respecte caracteristicile locale este necesar pentru a fi pregătiți să profităm la maxim de acest potențial reprezentant de cei 100 de milioane de turiști suplimentari care ar putea vizita Europa. Turismul trebuie să răspundă nevoilor uh, vizitatorilor și aș dori în concluzie, să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat, să mulțumesc și Comisiei cu care lucrăm în fiecare zi comisie care are nevoie și de sprijinul Parlamentului European de o finanțare suplimentară pentru a extinde aceste programe. Adam Bodor, aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu intervenția domnului Nilsson referitoare la finanțare. Când uh, discutăm despre finanțarea la nivel european a turismului, vorbim despre um, un milion, două milioane de euro, care este finanțarea, care este finanțarea un, unității pentru turism de la Comisia Europeană. În uh, domeniul transportului se discută despre miliarde de euro, în domeniul turismului se pare că sunt doar câteva milioane. Știți că Digi Regio nu încurajează regiunile să investească mai mult, să cheltuiască mai multe fonduri pentru turism. Uh, dacă regiunile doresc să cheltuiască mai mulți bani în turism, dacă statele membre doresc, ar dori să cheltuiască mai mulți bani uh, pentru turism, ar trebui să fie încurajată pentru acest lucru. Vă mulțumesc, Cristina Nunes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea finală se leagă de durabilitate și uh, caracterul uh, sezonier care ar trebui să fie depășit. Însă, așa cum se spune Uh, în raportul domnului Monte. acest aspect este important. Din punctul de vedere al sprijinului financiar, cuvântul cheie ar trebui să fie o viziune pe termen lung pentru a ajunge la un turist durabil din punct de vedere economic. Pentru acest lucru trebuie să fie alocate resursele necesare acestei strategii sunt de acord că trebuie să se facă un schimb de bune practici între regiunile care au decis să investească în turism prin uh, strategia privind specializarea uh, inteligentă, pentru că prin folosirea inteligentă a fondurilor FEDER. Am început deja acest schimb de bune practici, însă acesta trebuie să fie continuat, trebuie să, fie sprijin, să fim sprijiniți mai mult pentru că foarte multe informații nu sunt cunoscute, chiar dacă s-a publicat un, recent un studiu privind situația turismului în ultima perioadă, există informații necunoscute. Sunt de acord cu colegii care au contribuit la redactarea acestui manifest și vă, sprijin, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Mulțumesc, Kerstin Hovald. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Gilevans și Dar de Clun care au insistat asupra importanței calificărilor și formării profesionale în acest uh, sector și au uh, menționat și problemele cu care ne uh, confruntăm în acest domeniu. Trebuie să existe o colaborare între, servici, între serviciile Comisiei, DG DG Growth, Parlamentul European, diferi, diferiții reprezentați din sectorul turismului. După cum am spus, există multe instrumente, există multe proiecte uh, în derulare. Trebuie să ne asigurăm că găsim sinergia între toate aceste uh, elemente. Sectorul uh, privat, pe de altă parte, uh, contribuie și el la Alianța Europeană pentru ucenicii de, de calitate. Există exemple de programe prin care refugiații sunt pregătiți profesional uh, într-un mod uh, accelerat, uh, plecându-se de la calificările de care dispun deja pentru a le permite să se integreze mai rapid pe piața muncii și, după cum am spus, trebuie să ne asigurăm că angajații din acest sector uh, rămân în acest sector și au o adevărată perspectivă de viitor de dezvoltare a carierei. Mm, nu știu dacă cunoașteți acest lucru, însă turismul nu este posibil dacă nu există vizitatori care au timpul și banii necesari pentru a face aceste uh, călătorii. Um, în acest an, an aniver, comemorăm uh, adoptarea în urmă cu 80 de ani a Convenției Organizației Internaționale a Muncii Uh, prin care se introducea concediul plătit pentru prima dată și dorim ca pe 24 iunie să sărbătorim acest eveniment la Comitetul Economic și Social uh, European, eveniment la care sunteți invitați să participați. Mulțumesc. Uh, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Carlo Corața, un nume pe care l-am auzit deja. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei, Parlamentului pentru toată încurajarea pe care ne oferă, pentru susținerea față de Comisie, pentru a face mai multe în acest sector atât de important. Comisia salută acest manifest care ne va ușura foarte mult munca și ne va permite să înțelegem mai bine care sunt prioritățile acestei industrii și, de altfel, multe dintre prioritățile dumneavoastră sunt priorități și pentru noi la Comisie. Noi, uh, de aceea, ne vom centra eforturile pe acestea. După cum știți, pe 5 aprilie, în urmă cu câteva săptămâni, a avut loc un eveniment la nivel înalt. Domnule Kramer era și dumneavoastră prezent uh, un eveniment la care au participat mulți membri din partea Parlamentului European și trei comisari, nu doar comisarul competent pentru uh, industrie și uh, concurență, ci și comisarul responsabil pentru ocupare și formare și comisarul responsabil pentru fondurile regionale, doamna Crețu. Este un mesaj important din punct de vedere politic și anume faptul că Comisia are o abordare orizontală asupra turismului, că diversele servicii lucrează împreună și că suntem absolut conștienți de importanța turismului pentru creștere economică și pentru locurile de muncă. Comisia este de acord cu tot ce s-a spus asupra faptului că turismul este probabil sectorul de activitate unde ne putem aștepta la cele mai multe locuri de muncă pentru tineri, în special în acele regiuni unde există probleme cu șomajul, unde rata șomajului este de 50% în rândul tinerilor. Cred că trebuie să lucrăm mai mult, să facem mai multe eforturi în limita resurselor de care dispunem. Ar trebui să utilizăm mai bine fondurile din bugetul comunitar și toate fondurile uh, Uh, bugetului comunitar și asta corespunde uh, planului Juncker, care nu este doar un fond pentru investiții strategice, ci înseamnă și o mai bună utilizare a fondurilor existente în cadrul bugetului. E important să avem și un schimb de bune practici, uh, nu doar la nivelul statelor membre, ci și la nivelul regiunilor, pentru că acestea sunt, practic, beneficiarii finali pentru fondurile comunitare și de altfel Comisarul pentru Dezvoltare Regională a transmis un mesaj foarte clar. Fondurile în acest domeniu trebuie să ajute industria turismului să devină mai competitivă. Doamna Tiffen spunea același lucru, fondurile sociale, Erasmus+, Plus, garanția pentru tineri, toate aceste instrumente care au fost deja citate aici trebuie utilizate pentru ca cererea manifestată de industrie de a avea mai multe competențe în acest domeniu să își găsească răspunsul. Și pot să vă asigur că la comisie lucrăm uh, foarte concret pe această propunere. Vom avea un milion pentru bugetul 2017 pe această temă și DG Ocupare a considerat turismul ca una dintre prioritățile sale în agenda de formare. Am putea mobiliza încă 3 milioane de euro în plus pe această temă. Contăm de asemenea și pe cooperarea cu industria, pentru că toate aceste eforturi de formare trebuie să se facă mână în mână. Dacă reușim să aducem o mai mare mobilitate în cursurile de formare, o mai mare mobilitate între sud și nord, pe această piață unde locurile de muncă sezoniere sunt în continuare foarte importante, credem că în felul acesta putem oferi răspunsuri concrete pentru tinerii care își caută un loc de muncă în multe regiuni europene. Acum, în ceea ce privește economia de partaj, uh, acea sharing economy, Doamna comisar Bienkovska a anunțat uh, un îndrumar care va fi prezentat în luna iunie și suntem pe cale să realizăm un studiu alături de industrie, pentru că suntem conștienți de faptul că există o problemă de funcționare pentru piața internă, nu doar în ceea ce privește libertatea de inițiativă, ci și uh, egalitatea din punctul de vedere al concurenței care trebuie să ducă la o bună funcționare a pieței interne. Vom lansa de asemenea un studiu și în ceea ce privește impactul impozitării, nu doar la nivel local, ci și global, pentru a vedea cum afectează aceasta capacitatea de a atrage turismul, ceea ce este o prioritate pentru comisia noastră. Suntem absolut de acord cu tot ce s-a spus aici în legătură cu elementul de conectivitate, care este absolut esențial pentru a atrage mai mulți turiști, nu doar din interiorul UE, ci și din țări terțe. În ceea ce privește durabilitatea, după cum știți, Comisia a lansat un sistem de indicatori pentru a putea măsura acest sistem de durabilitate, sistemul ADS, și în urmă cu câteva zile s-au alocat și prime acelor uh, regiuni care au aplicat acest mecanism, un mecanism care este la dispoziția tuturor regiunilor europene și pe care îl vom susține pe viitor. Însă, regiunile și destinațiile turistice trebuie să se înțeleagă între ele, uh, având, bineînțeles, toată susținerea noastră. Așa cum spunea un membru al acestei comisii, aceasta implică și lupta împotriva schimbării climatice și o problemă de competitivitate. Cred că în acest sens planul Juncker ar putea ajuta infrastructura hotelieră să facă mai multe investiții în ceea ce privește eficiența energetică și reducerea emisiilor nu doar pentru o mai mare durabilitate, ci și din punctul de vedere al marjei de care dispune industria, care ar putea crește, pentru că industria se confruntă deseori cu această problemă. Referitor la strategie, comisarul care a venit aici uh, în fața dumneavoastră și nu trebuie să repet uh, mesajul pe care l-a transmis, a prezentat un plan de acțiune în vederea cooperării de sinergii între turism și industria culturală și de creație. Vom face, bineînțeles, uh, eforturi în acest domeniu și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum pentru concluzii, președintele Tourism Task Force. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. A fost o zi foarte utilă pentru mine. Eu câteodată critic practica în Parlamentul European prin care deputații vorbesc despre lucruri foarte mărețe și după aceea consecințele nu se văd în practică. Însă acum eu chiar cred că avem o sarcină, știm ce trebuie să facem. Deja de peste un an lucrez cu colegii la acest manifest, care este o declarație până la urmă de intenție și m-ați rugat și m-au rugat, de fapt, să iau un rol de mediator între politică și oamenii din industria turismului. Am de aceea câteva recomandări. Aș vrea să lansăm o inițiativă în uh, direcția autorităților naționale și în direcția comisarului Navracici. Ar trebui să obținem ca turismul să fie introdus ca și materie în programă. Noi susținem foarte multe materii, dar turismul în majoritatea statelor membre nu este un program uh, școlar și ar trebui să se întâmple așa. În ceea ce privește categorizarea statistică și acolo cred că trebuie să lansăm o inițiativă. Eu zic că astfel am putea să vedem mai bine câte locuri de muncă creează această industrie, câte venituri are și generează. Eu sunt de acord cu domnul Nielsen dialogul și colaborarea între comisiile de specialitate este esențială. Eu susțin o colaborare foarte bună și împreună cu Comisia pentru Dezvoltare Regională încercăm să lansăm un studiu pe care o să putem să-l folosim cu toții. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului președinte și vreau să mulțumesc și celorlalți deputați pentru că sper să mă ajutați să obțin ca atunci când o altă comisie din Parlament, cum ar fi Comisia Libe, publică o declarație despre problema vizelor, de exemplu, în uh, ceea ce privește intrarea în Statele Unite, atunci comisia respectivă, cum ar fi Libe în cazul nostru, uh, să se pună de acord cu noi. Mi se pare că este o temă foarte importantă să știm să comunicăm când temele se suprapun. În reuniunea coordonatorilor am discutat exact despre această problemă și noi vom uh, continua să discutăm cu Libe cu siguranță. Apoi mi se pare extrem de important ca bugetul pentru unitatea de turism să fie sporită. Mi se pare foarte important să avem mai multe resurse. E vorba de o cerință din partea comisiei noastre, comisia specializată și competentă și ar trebui să fie luată în serios. Și în final, o inițiativă foarte interesantă și anume Capitala Turismului European, de care s-a vorbit deja domnul Santander și cu alți colegi din echipa manifestului am discutat deja despre această variantă. Ar putea să fie o inițiativă comună, o inițiativă comună a industriei turismului și a instituțiilor europene. E vorba de o colaborare orizontală și domnul Corața, împreună cu unitatea sa, a organizat un eveniment la care au participat trei comisari și acești comisari s-au uh, exprimat în favoarea colaborării. Eu am vorbit cu domnul comisar Navracici, cu care am organizat uh, o întâlnire pentru colaboratorii uh, la declarația noastră de principiu, la manifest. Iar inițiativa Capitala Turismului European este una esențială. Mie mi se pare o inițiativă foarte bună. Am avea susțineri din toate câmpurile politice și poate chiar i-am putea convinge și pe verzi să ne susțină în final. Și cu siguranță și celelalte grupuri ar putea să contribuie. Eu cred că în acest mandat ar fi un succes deosebit dacă am reușit așa ceva, să avem în fiecare an un capital turistică pentru Europa, ceea ce ar putea să aducă cu sine și o finanțare. Eu vă mulțumesc oricum foarte mult pentru colaborare și Ursula și cu mine vom uh, continua să susținem ca la următoarea reuniune a Task Force-ului fondurile să fie listate toate, toate fondurile care sunt importante pentru finanțare și pentru susținerea turismului să fie listate. Ar fi foarte important pentru noi și am putea astfel să avem și o părere de ansamblu, o privire asupra tuturor fondurilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere pe care o susțin și o ultimă întâlnire, mâine, o ultimă informație, mâine seară o să avem o altă întâlnire foarte importantă, un eveniment la care vă invităm pe toți. E vorba de o colaborare sino-europeană um, uh, între China și Europa în domeniul turismului, unde noi am uh, vorbit despre o nouă formă de colaborare pe care o vom detalia mâine. Eduardo Santander și alții au uh, contribuit la organizarea evenimentului. E vorba de colaborarea dintre China și Europa și cine are interes să participe este invitat. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor celor care au prezentat, tuturor celor care au luat cuvântul, tuturor celor care au uh, contribuit la organizarea evenimentului. La... Vreau să mulțumesc foarte mult uh, interpreților pentru că au reușit să mai rămână 10 minute. Vă mulțumim și noi, mulțumim pentru înțelegere, spune președintele și uh, se încheie reuniunea de dimineață a comisiei noastre. Toate bune! Dankeschön.